Uh, dear colleagues, may we slowly start our off. Stimați colegi, ușor, ușor, haideți să ne apropiem de începerea sesiunii de după amiaza ședinței noastre. May I welcome among ourselves. Aș vrea să-i urez bun venit prin vicepreședintelui Comisiei Europene, domnul Franz Timmermans. Domnule Timmermans, ne face mare plăcere că în sfârșit ați venit la comisia noastră în cadrul dialogului interinstituțional și așteptăm cu nerăbdare să facem un schimb de opinii pe teme de interes reciproc, mai bună reglementare, subsidiaritatea, proporționalitatea, desigur de și uh, domeniul uh, consumatorilor, dacă aveți probleme care țin de relațiile cu Parlamentul European, cu parlamentele naționale și observațiile dumneavoastră ne interesează cu privire la recent încheiatul acord interinstituțional. Așteptăm cu mult interes punctele dumneavoastră de vedere pe toate aceste teme, fiindcă, după cum știm cu toții, Comisia Europeană este aceea care are competența de a pune în aplicare aceste principii, cum este cel de subsidiaritate. Știu că aveți la dispoziție un timp limitat și că la ora 16 fix va trebui să plecați, de aceea, fără să mai întârzi cu nimic acest moment, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru amabila dumneavoastră invitație. Îmi cer scuze că a trebuit să amân reuniunea prevăzută cu dumneavoastră în luna octombrie. A trebuit atunci să merg în Turcia să negociez un plan de acțiune cu autoritățile turce. Și vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Îmi face mare plăcere să fiu astăzi în fața dumneavoastră și voi face doar câteva observații subcinte la început, ca să avem timp destul pentru discuții. Mă voi concentra pe câteva teme în prezentarea mea, respectiv acordul interinstituțional la care am ajuns în luna decembrie, Parlamentul European, Consiliul și Comisia, cu privire la mai bună reglementare. M-a bucurat faptul că el a fost amplu susținut uh, la Strasburg săptămâna trecută, atunci când s-a discutat despre rezultatele președinției luxemburgheze. Și atât uh, delegația Parlamentului condusă de Guy Verhofstadt, cât și delegația președinției condusă de Nico Schmidt, au dat dovadă de un spirit foarte constructiv în găsirea unui compromis pe marginea propunerii pe care Comisia a înaintat-o. Mă bucură acest lucru și aș dori să subliniez câteva elemente care poate vă vor trezi și dumneavoastră interesul. Mai întâi de toate, sporește major transparența activității noastre. Propunerile noastre, încă dintr-o etapă timpurie, sunt puse la dispoziția publicului pe internet pentru a putea fi analizate, inclusiv o bună parte din așa numita legislație secundară. De asemenea, am clarificat problema actelor delegate și de punere în aplicare. Aceasta era o problemă care viza mai degrabă relația dintre Parlament și Consiliu decât Comisia, dar mă bucură faptul că s-a făcut progrese aici și că cele două instituții au putut cădea de acord. prin felul în care am structurat exercițiul de uh, mai bună și mai structurată reglementare, în paralel cu uh, elaborarea programului Comisiei, acest lucru ne va permite să discutăm despre care sectoare ar trebui să fie analizate mai îndeaproape pentru a se vedea ce e de făcut pentru modernizarea legislației, pentru reducerea birocrației, pentru sistematizarea, simplificarea, raționalizarea legislației și pentru abrogarea legislației caduce. Parlamentul are un rol foarte important, nu numai în uh, adoptarea unei noi legislații, legislații, ci și în ceea ce privește simplificarea cadrului legislativ existent. Și acest lucru este în avantajul în special al uh, întreprinderilor mici și mijlocii care își doresc cu disperare să mai reducem din birocrația care le împovărează. În același context aș vrea să subliniez faptul că niciuna dintre instituții nu s-a opus faptului nu, nu a spus că, n-ar fi, că ar fi vorba de ceva care să fie mai puțin ambițios sau cu standarde mai puțin ridicate. Din contră, s-a dorit ca standardele să fie chiar mai ridicate decât sunt în prezent, dar acest lucru să se facă cu reducerea birocrației care împovărează pe întreprinzătorii noștri. Aceste lucruri au fost uh, supuse deci dezbaterii și există un angajament activ din partea Comisiei pe multe teme importante, cum ar fi mărcile, uh, proprietatea intelectuală, piața digitală, răspunderea, transparența și vă pot asigura că toate aceste elemente se vor regăsi pe agenda noastră privind mai bună reglementare. Am să mă opresc aici ca să avem timp destul pentru discuții. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule prim vicepreședinte, pentru această prezentare introductivă. Și acum dau cuvântul primei persoane care intervine, domnul Cristogonos. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule prim vicepreședinte. Acum două zile, Curtea Europeană de Justiție a făcut trimitere la programe de salvare, așa cum au fost ele numite, pentru statele cu datorii foarte mari. Cinci, e vorba deci de cinci astfel de programe. În cursul uh, desfășurării respectivelor programe s-a contestat felul în care a tratat uh, Comisia aceste state. Și de aici sunt multe lucruri de învățat în ce privește gestionarea de către Comisie a acestor programe. De aceea, v-aș întreba, sunteți de acord cu constatările acestea și dacă cumva vor exista măsuri pe care le va lua Comisia pentru a putea stabili ce anume n-a mers bine și cum s-ar putea gestiona lucrurile mai bine pe viitor în situații similare. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare, deși cred că știți deja ce am să vă răspund. E vorba de un raport care a fost publicat, dacă nu mă înșel, al altăieri. Sigur, Comisia va reacționa la conținutul acestui raport, dar încă n-am avut nici măcar posibilitatea de a-l citi integral, așa încât uh, Cred că uh, mă veți înțelege dacă nu am să vă ofer o reacție completă la constatările din acest raport, însă ce pot să vă asigur este că vom reacționa în detaliu, întotdeauna suntem angajați în a reacționa la astfel de rapoarte și presupun că atât raportul cât și reacția noastră la acesta vor putea să facă obiectul unei dezbateri în cadrul comisiei dumneavoastră sau în alte foruri. Așadar, Sper să mă înțelegeți că nu pot intra în detaliile acestui raport uh, și vă asigur că o va face comisia detaliat. De-al motivul pentru care există o curte de conturi este tocmai acela de a învăța din rapoartele pe care le întocmește Curtea de Conturi și fără îndoială vom învăța. Dente, e, bună seara. Doamna Ferrara, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, domnului prim vicepreședinte. Două întrebări. Mai întâi, implicarea cetățenilor. Am apreciat foarte mult uh, că ne-ați spus că va spori transparența funcționării instituțiilor, așa încât să existe și un control public pe internet din partea cetățenilor al acestei activități. Pentru mine e un lucru foarte important acesta. Eu sunt raportoare pentru raportul anual privind accesul public la documentele instituțiilor europene accesul cetățenilor. Și din uh, comentariile pe care le-am primit din partea societății civile, din partea cetățenilor, am constatat adesea o lipsă de implicare. Chiar dacă informațiile sunt disponibile, ele sunt foarte greu de înțeles. De aceea, poate că n-ar strica să se aibă în vedere o modalitate de a face aceste informații mai accesibile, mai ușor de înțeles. Deci, o formă de comunicare să îmbrace aceste informații care să permită o mai ușoară înțelegere a ceea ce se întâmplă la instituțiile Uniunii Europene, la Parlamentul European și la celelalte. Există unele subiecte mai ușor de comunicat, altele însă sunt foarte greu de priceput de cetățenii noștri. De aceea este foarte important să se garanteze democrația participativă, democrația directă, prin participarea directă a cetățenilor. Apoi, în ce privește transparența dialogurilor tripartite, e un subiect care naște dezbaterea aprinse. Pe de o parte, se consideră că trebuie să se garanteze, să se protejeze această etapă delicată a etapei a procesului uh, decizional, care este negocierea. Pe de altă parte, însă, trebuie garantată și transparența unei etape uh, extrem de importante care totuși rămâne cu totul obscură în momentul de față, așa că chiar noi, între noi aici, discutăm despre modul în care ar trebui definite aceste dialoguri tripartite, ca fiind niște spații de reflexie sau spații de decizie. V-aș întreba pe dumneavoastră ce părere aveți tocmai în ideea de a se garanta mai multă transparență acestui proces de dialog tripartit între instituțiile noastre. În ce privește accesul public la documente, sunt perfect de acord cu dumneavoastră că dacă o propunere, o idee, un document ajung în spațiul public, acest lucru nu duce automat la mai multă implicare a publicului. Oricât am pregătit noi documentele acestea, ele sunt adesea complicate din punct de vedere tehnic și chiar aproape imposibil de citit, de înțeles de către publicul larg. Ținând seama de numărul uriaș de documente pe care le produc instituțiile, de asemenea este foarte greu să asigurăm traducerea în toate limbile a fiecărui document pe care îl producem. Asta ar uh, însemna o supraîncărcare a serviciilor noastre. Mă gândesc că De îndată ce un document ajunge în spațiul public, după vreo 8 săptămâni sau 12 săptămâni, apar cetățeni care devin interesați pe diferitele teme pe care le conțin respectivele documente. Poate că n-ar strica ca, împreună cu Parlamentul European, să ne adunăm la oaltă cu reprezentanții ONG-urilor, cu reprezentanții uh, publicului larg, pentru a ne spune și ei ce părere au despre cum am putea îmbunătăți lucrurile. Același lucru putem să, același exercițiu l-am putea face și în cadrul platformei Refit, unde de alminteri avem discuții și cu reprezentanții statelor membre și cu cei ai societății civile vă dați seama că există o limită la, acest, la lucrurile pe care le putem face prin dialog direct cu cetățenii. Dar fără îndoială, dacă se pot îmbunătăți lucrurile, noi rămânem deschiși și cu mare plăcere voi colabora cu dumneavoastră și cu alte comisii din Parlament pentru ca asta chiar să se întâmple, fiindcă sunt întru totul de acord cu sentimentul dumneavoastră că dacă vrem ca cetățenii să se implice mai mult în ceea ce facem noi, trebuie să și înțeleagă mai bine ce facem noi. Și e adevărat că uneori ce facem noi este foarte tehnic. Știți, uneori oamenii cumpără o mașină nu pentru felul în care funcționează motorul, ci pentru cât de ușor poți o conducă. Nu le place legislația, dar după același raționament, dacă nu îi ajută cu nimic și dacă uh, le impune mai multe reguli decât uh, le face viața mai ușoară. În ce privește dialogurile tripartite? Din experiențe dureroase, am învățat că atunci când vrei să spui ceva despre triloguri, trebuie să fii foarte atent, pentru că încep să intri pe teritoriul Parlamentului și mi s-a întâmplat de câteva ori și de fiecare dată m-am întors din excursiile acestea plin de vânătăi, fiindcă mi s-a zis asta nu-i treaba dumitale, vezi de treaba dumitale, așa că eu mă tem acum să intru pe un teren periculos, dar acum e adevărat că nici nu prea mă pot abține. Și așa mi-aș îngădui o sugestie, dacă îmi permiteți. Poate că ați putea profita de întregul ciclu legislativ la dispoziția colegiuitorilor în baza tratatului. Nu întotdeauna trebuie să aștepți trilogul. Nu acolo e întotdeauna soluția. E așa o umilă sugestie pe care îmi permit să o fac în numele Comisiei. Thank you. Yep. Uh, thank you as well. Mulțumim și noi, uh, doamna Reda. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Cred că e într-adevăr o sugestie interesantă în legătură cu dialogul de tripartite, dar o să mă hartazez într-un teren unde poate vă simțiți mai uh, în largul dumneavoastră transparența la comisie. Suntem foarte încurajați de primul pas pe care l-ați făcut anul trecut Sunt în decembrie 2014, când s-a început publicarea ședințelor uh, cu principalii funcționari eh, în alții comisiei cu grupurile de lobbying, dar s-au pus întrebări legate de utilitatea acestor informații, dacă într-adevăr o mare parte a activității tehnice are, nevo- are loc la nivel de lucru, iar întâlnirile sunt la nivel de director general. Întrebarea mea a fost într-adevăr un prim pas spre o mai mare transparență, cât de mult s-a avansat pe acest drum pentru a se ajunge cu adevărat la o strategie cuprinzătoare din partea tuturor instituțiilor în ce privește modul în care sunt tratați cei din grupurile de lobby și pentru că transparența cred că este un element important și în relațiile dintre instituții, aș vrea să aduc în discuție un subiect care a provocat niște dureri de cap și la Parlament și la Comisie, și anume instrumentul așa numitelor întrebări scrise din partea eurodeputaților. Pe de o parte, pare să existe o anumită enervare la comisie în legătură cu numărul de întrebări care îi sunt adresate și timpul necesar pentru a răspunde. Pe de altă parte, din experiența mea ca parlamentar, am formulat cam 20 de întrebări adresate comisiei în cursul legislaturii. La două răspunsuri, la două întrebări aproape că am primit răspunsul la timp, la celelalte limitele pentru răspuns au fost depășite cu mult și calitatea răspunsurilor adesea era asemănătoare cu comunicatele de presă pe care le a primit un ziarist din partea comisiei și adesea am primit substanțial mai multe informații în legătură cu subiectul uh, care mă interesa, făcând o solicitare ca simplu cetățean în baza libertății de a avea acces la informații. Deci mă întreb cum putem face mai utilă această procedură cu întrebările scrise pentru ambele părți ca instrument de dialog și de responsabilitate și nu ca instrument care să nu fie tratat cu seriozitate și utilizat numai în scopuri statistice. Mulțumesc. Transparența. În primul rând, sper că putem ajunge la un acord cu cele trei instituții în legătură cu instituționalizarea transparenței. M-ar ajuta pe mine la comisie foarte mult dacă Parlamentul European ar face același lucru pe care îl face deja Comisia, ca toți eurodeputații să publice toate întâlnirile pe care le au și ei, să aveți un registru ca al nostru. Asta ar consolida poziția celor dintre noi care dorim să mergem mai departe pe acest drum. Ce nu ar funcționa ar fi atunci când Parlamentul nu face decât să pună sarcina pe umerii Comisiei. Comisia trebuie să facă cu tare sau cu tare, iar noi nu, că noi suntem aleși. E un raționament pe care nu prea îl înțeleg. Eu am fost ales de șase ori în Parlamentul Național și totuși am toate documentele și nu văd nicio contradicție să le <clears throat> fac publice în legătură cu toate întâlnirile pe care le-am avut. Cred sau sper că putem uh, să avansăm împreună cu Parlamentul și poate să convingem și Consiliul să se miște puțin în această direcție. Poate asta e sarcina cea mai dificilă în legătură cu nivelul la care trebuie să funcționăm. Am spus și o să repet. Sunt deschis idei de a vedea unde putem îmbunătăți, dar trebuie să precizez că există și limite. Știți că într-o anumită fază unii funcționari au întâlniri, dar nu iau decizii și nu au uh, răspunderea de la decizii. Ar trebui să fie vorba de oamenii care iau decizii în legătură cu ei să fie transparența completă. Și vă dați seama și dumneavoastră că uneori dacă ești liderul unei organizații sau director, uneori trebuie să-i aperi și pe oamenii din organizația ta, care nu se pot apăra singuri. Trebuie să există un anumit echilibru, dar, repet, sunt deschis idei de a vedea unde putem îmbunătăți lucrurile și să avansăm și mai mult decât uh, s-a avansat până acum, dar mă simt răspunzător și să-i apăr pe cei din organizația mea care nu sunt la un nivel care să le permită să nu fie vulnerabili dacă nu sunt răspunzători pentru decizii. E necesar un just echilibru. În cele din urmă, dacă se urmează o logică liniară, să zicem, atunci până și stagiarii începători ar trebui să publice agenda și atunci unde se termină. E nevoie așadar de o abordare rațională nu spun nu, nici vorbă, nu. Din potrivă, sunt deschis, dar să fie în cadrul unei discuții mai largi pe care sperăm să o avem uh, într-un uh, acord interinstituțional. În legătură cu întrebările scrise. Vă mulțumesc că ridicați subiectul din nou. Cred că situația e mai bună în acest an în legătură cu răspunsurile care se vine la timp. Am exercitat presiuni ca răspunsurile să vă fie date la timp dar permiteți-mi să am o atitudine ușor provocatoare. Din experiența mea de până acum, ca parlamentar în Parlamentul Național, uneori, ca parlamentar național, ne interesa mai mult să punem întrebarea decât să așteptăm răspunsul. Ce te ajută să faci să se concentreze o administrație este să pui întrebări suplimentare dacă răspunsul nu te mulțumește. Eu asta făceam când eram în Parlamentul Național. Deci dacă dumneavoastră credeți că dacă se dă un răspuns mai mult sau mai puțin la întrebare, atunci, dacă nu sunteți mulțumiți, puneți o întrebare suplimentară și la comisie cu colegii simt că e nevoie de o mai mare acuratețe și o mai mare atenție care se acordă. Atunci când îți dai seama că forța sau severitatea Parlamentului e mai mare, cred că e cea mai bună cale de a progresa și să ne ține tot timpul în șah. Asta ar fi recomandarea mea. E un proces de învățare și acesta. Comisia vrea să fie mai deschisă, să primiți răspunsurile. Poate nu chiar răspunsul pe care îl așteptați, dar să fie un răspuns complet și la întrebare. Am fost în ambele părți ale guvernului și în Parlament și în guvern și știu că nu se leagă de cultură, de cetățenie, de naționalitate. Suntem cu toții foarte buni la da răspunsuri evazive. Iată de ce trebuie să devenim experți și în a pune întrebarea potrivită. Și vă stau la dispoziție în mod dinamic să îmbunătățim procedura. S-au făcut unii pași înainte în ultimul an. Președinte, mulțumesc, domnul Svietca. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. Îmi dau seama că sunteți atât de ocupat și aveți o agenda atât de încărcată și apreciez faptul că v-ați făcut timp să veniți aici. Apreciem foarte mult și vrem să putem să ne exprimăm părerile, să facem comentariile direct. Această discuție e foarte interesantă și pas cu pas facem eforturi să avem o practică legislativă cât mai bună. Toate instituțiile, după cum a subliniat pe bună dreptate, Consiliul, Comisia și Parlamentul, în egală măsură, ar trebui să învețe una de la cealaltă, să încerce să adapteze instrumentele, mecanismele, procedurile, ca să fim cu toții pe aceeași lungime de undă. Acum aș vrea să mă refer direct la întrebările cu solicitare de răspuns oral. Iuliana Red are dreptate că uneori întrebările nu sunt mulțumitoare sau răspunsurile nu sunt. Și știu și de ce în anii trecuți în care se puneau întrebări, a devenit o practică obișnuită, chiar o rutină, utilizată de anumiți membri Parlamentului care în rest nu erau activi deloc. Activitatea lor se reduce la adresa întrebări care nu sunt întotdeauna neapărat și întrebări inteligente, deci nu e nicio surpriză că și răspunsul arată ca un extras dintr-un comunicat de presă, pentru că asta și merită astfel de întrebări. Deci dacă avem întrebări mai bune, mai incisive, cu mai mare acuratețe, atunci poate și cei care trebuie să dea răspunsurile ei sunt mai interesați. Acum, în legătură cu transparența și deschiderea, sunt unele probleme legate de ele cu cât manifestăm mai multă transparență, cu atât mai bine. Cu toate acestea, în ce privește interesul manifestat de opinia publică în ce privește procedura noastră legislativă, nu cred că va fi ceva uriaș. Nu toată lumea vrea neapărat informații în legătură cu procedurile de toate acestea, publicarea informațiilor la începutul procesului legislativ e de o importanță deosebită, pentru că nu e vorba doar de a da anumite informații, e vorba și despre a evita unele erori uh, din partea Comisiei Europene. Să spunem deschis că au fost unele idei legislative cu totul aiurite, care au stănit uh, hohote de râs, după cum știe și domnul vicepreședinte al Comisiei reușitele noastre sunt mai puțin salutate. În schimb, greșelile, chiar dacă nu sunt așa de numeroase, greșelile comise nu vor fi niciodată uitate și tot timpul o să fie repuse pe tapet. Mă refer la forma castraveților sau a bananelor sau la cum să arate flacăra lumânării sau clasificarea melcilor ca fiind pești sau mai știu eu ce. Asta face ca instituțiile să stănească râs, hohote de râs. E nevoie de o plus valoare pentru a fi în avantajul reciproc al cetățenilor și al legiuitorilor. În egală măsură ne va ajuta să evităm greșelile. Asta nu înseamnă totuși că totul trebuie neapărat să fie public, să intre în sfera publică, mai ales în ce privește dialogurile tripartite. Și aici sunt de acord cu domnul președinte Schimbul de idei în procesul legislativ nu ar trebui să înceapă la dialogurile tripartite. Ar trebui să fim activi și înainte de ele, prin dialogurile tripartite neoficiale sau în altă formă, ceea ce ar face mai eficient procesul legislativ. Acum, în ce privește dialogurile tripartite, știm că există negocieri diferite, tactici de negociere diferite. Dacă publicăm toate informațiile legate de trucurile și strategiile negociere, subminăm întreaga procedură. Nu o să mai fie de înțeles pentru opinia publică și s-ar putea să expună și legiuitorii ridiculizării. Din păcate, se pare că în această direcție ne îndreptăm. Pentru mine, eficiența e mai importantă decât transparența un alt normativ ar trebui, în primul rând, să asigure eficacitatea. Doar dacă se asigură eficiența, eficacitatea, putem uh, sta liniștiți că legea e corectă și va fi respectată. Încă două chestiuni, încă două probleme. Salut faptul că e nevoie de o mai bună legiferare pentru a-i ajuta pe întreprinzători, IMM-urile, pentru a stimula economia. Economia e singura posibilitate pentru a stimula creșterea economică în Uniunea Europeană și pentru a face să existe o creștere a <clears throat> nivelului de trai. Dar, dacă mă uit la acordul interinstituțional, mi se pare că lipsește un element, testul legat de IMM-uri. Recunosc că s-au făcut progresele menționate dumneavoastră și sper că se va ține cont. Și încă un element, o chestiune în legătură cu care credeam că am căzut de acord, evaluarea de impact. Evaluarea de impact ar trebui să fie un instrument care să ne permită să evităm greșelile. în sensul mai bune legiferări, mai ales dacă procedura durează trei ani. Să ne gândim că începem în 2016 și finalizăm în 2020. Condițiile, situațiile se schimbă dacă compar punctul de pornire cu punctul de sosire. Trebuie să se țină cont de aceste modificări în evaluarea de impact. O să fac o digresiune și o să vă spun că apreciez faptul că s-au finalizat negocierile, dar îmi pare rău că contribuția noastră n-a putut să fie mai mare. Acum, întrebarea care se pune în ce privește facilitățile și mecanismele și instrumentele prevăzute în acord. Sper că se ține cont de două elemente, înflorirea economiei și o evaluare realistă a impactului actelor legislative. Sper că aceste instrumente să fie scoase în evidență așa cum ne-am sperat de la început cu toții. Mulțumesc. Mulțumim, spune domnul președinte sau vicepreședinte mai degrabă. V-ați referit la întrebări mai la obiect cu o mai mare acuratețe. Eu n-am comentat niciodată calitatea întrebărilor puse de eurodeputați. N-aș îndrăzni, nu mi-aș permite. O să comentez doar uh, calitatea răspunsurilor date de comisie și pe asta o putem îmbunătăți, recunosc uneori. Dar văd uneori, în legătură cu anumite întrebări, că există un element tautologic, poate în răspunsul și înțeleg uneori când văd anumite întrebări de ce se întâmplă așa. Dar, repet, angajamentul meu de a îmbunătăți ce putem, unde putem și să conlucrăm cât mai îndeaproape cu dumneavoastră, mai ales pentru a face ca răspunsurile să vină la timp. Cred că e ceva ce putem continua să îmbunătățim sunt de acord cu dumneavoastră și că în legislație, având în vedere faptul că ne ocupăm de ea uneori, mai ales când e traducerile, se fac niște greșeli idiote. Pot să pierzi alegerile în legătură cu astfel de subiecte aparent banale și uneori trebuie să ne gândim că unele lucruri care au uh, sens și sunt logice pentru experți, în grupurile de experți, dacă sunt expuse unor oameni caracterizați de bun simț, sunt absolut ridicole. Iată ce cred că atunci când redactezi ceva și dintr-o fază timpurie pui materialul pe internet, s-ar putea să <clears throat> obții reacții din partea unor oameni cu mai mult bun simț, care să spună, stați puțin, trebuie acum să adoptăm uh, regulamentul legat de recipientele de ulei pe care e voie sau nu să le pună cineva pe masă la restaurant? Sunt și alte exemple similare. Mai e un subiect unde uneori se dă vina pe noi pentru lucruri care poate nu s-au produs din vina noastră. Poate că dacă membrii Parlamentului ar fi studiat problema mai mult, ar fi știut mai bine. Și e problema cu lumânările. Toată problema cu lumânările a fost că industria a venit, uh, s-a adresat statelor membre și comisie și a spus sunt probleme uriașe, sunt reguli divergente și e nevoie de ambalaje diferite pentru diverse țări din Uniunea Europeană și asta ne dăunează la productivitate și competitivitate. Încercați, vă rugăm, să ne dați o singură regulă pentru întreaga Uniune Europeană, să respectăm o singură regulă și să avem la dispoziție întreaga piață pentru a nu mai trebui face o împărțire pe compartimente. S-au examinat regulile și au venit cu o propunere la solicitarea industriei și a statelor membre și apoi din 28 de state membre, 27 au sprijinit întru totul și un singur stat s-a abținut. Cred că puteți ghici cine s-a abținut. Și apoi povestea din ziare, idioții ăștia de la Parlamentul European care vor să impună reguli despre lumânări. Era un exemplu foarte clar despre mai bună legiferare. În loc să ai 28 de regulamente diferite care să facă o mică industrie europeană să se lupte să supraviețuiască, acum ne ocupăm de clarificarea faptului că e o singură regulă, chiar dacă poate să pară o tâmpenie, dar măcar e o singură regulă și atunci știm ce trebuie să facem și putem să respecta și ne menținem competitivitatea. E și o soluție de a crea noi locuri de muncă dacă se poate avea mai mare competitivitate. Și uneori aveți dreptate, facem greșeli idiote, uneori ceea ce e portretizat ca idioțenie, de fapt o legiferare foarte inteligentă și trebuie să clarificăm situația de fiecare dată. Să vă comentarii despre dialogul tripartite, nu să mă Hmm, ating de acest subiect din nou, am făcut deja comentariile respective. Sunt de acord cu dumneavoastră că întotdeauna e nevoie de a alege între eficiență și transparență. Întotdeauna aș promova transparența, chiar și în legătură cu chestiuni unde nu e foarte clar dacă transparența are vreo plus valoare, dar um, așa, ca măsură de siguranță, ar fi bine să publicăm. Unele lucruri de care ne ocupăm sunt cu totul de neînțeles pentru oamenii obișnuiți. Doar foarte puțini experți care există pot să înțeleagă despre ce vorba. Și totuși ar putea să fie o idee bună să o punem în sfera publică. Deci, mai degrabă să facem un exces de precauție și să promovăm mai multă transparență dacă avem îndoieli. Dar nu pentru a <clears throat> fi un obstacol în calea eficienței a tot ce facem. Și sunt de acord cu dumneavoastră că uneori <clears throat> să lucrăm cu încredere poate să ne ajute să ajungem la un compromis fără a <clears throat> pierde fața, după cum se spune. Toți politicienii știu uneori că <clears throat> trebuie să treci de la o poziție declarată, să ajungi la un compromis, trebuie să creezi o atmosferă de încredere și și asta ține de eficiență, dar e un lucru cunoscut de orice politician. În legătură cu testul cu IMM-urile, cred că dacă ne facem bine treaba, pe platforma Refit, fără a-i spune testul IMM, o să avem ceva care se apropie foarte mult de ce vreți dumneavoastră. Și de ce nu promovați ideea asta ca într-o zi să se întâmple? Cred că <clears throat> există mulți susținători, poate nu suficienți, dar asta e și între grupurile politice. Nu e ceva foarte clar, e o atitudine, ceva legat de experiență, dar știu foarte bine care e poziția dumneavoastră. Mi-ați spus suficient de clar de mai multe ori deja. În legătură cu evaluarea de impact, <clears throat> mi-ar fi plăcut să mergem mai departe, dar e un maxim pe care l-am obținut în acordul interinstituțional și este o îmbunătățire. În primul rând, în ceea ce privește organismul de control, uh, acesta va fi mult mai deschis decât în trecut, cu trei membri din afară, iar membrii din comisie n-au nicio relație cu celelalte instituții sau, mă rog, cu elemente ale comisiei. Pur și simplu sunt eliberați de celelalte sarcini ca să se poată concentra strict pe activitatea aceea. N-aș fi fost împotriva unei instituții complet independente, care să lucreze însă pentru cele trei instituții, nu doar pentru Comisie și aș spera ca și Parlamentul și Consiliul să spună da, iată un organism creat pentru noi trei. Sper ca asta să fie um, pentru, pe viitor, pentru că am văzut că mai multe state membre au acest sistem care funcționează foarte bine, dar acum avem acordul interinstituțional și vom face lucruri mult mai bune cu studiile de impact. Grupul acesta va fi mult mai critic față de propunerile noastre pentru că aduc multă experiență din lumea de din afară, avem și dinamica cu platforma Refit și toate acestea la un loc consider că vor reprezenta o manieră mai exhaustivă de a opera. Acestea fiind spuse, consider că trebuie în continuare să facem tot posibilul în așa fel încât să scanăm repede studiile de impact în momentul în care uh, Uh, sunt amendamente numeroase la o propunere. Iată locurile în care cred eu că ar trebui să ne descurcăm mai bine. V-am mai spus-o. Mm, și știți metafora pe care o folosesc eu. Uneori uh, vrem să proiectăm un cal și rezultă o cămilă și clienții uh, nu știu la ce să se aștepte. Deci este foarte important să evaluăm impactul înainte de luarea unei decizii finale, mai ales dacă amendamentele sunt majore. Mulțumesc foarte mult! Avem încă 13 minute la dispoziție cu 4 vorbitori. Deci, nicio problemă, nu, nu vă stresați. Cu permisiunea noastră, adun acum cele patru întrebări deodată, pentru ca astea să primească un răspuns. Mai întâi, domnul Köster. Ich möchte gerne noch mal da, aș vrea, domnule Timerman, să abordez subiectul transparenței din nou, așa cum a spus și Laura Ferrara înaintea mea. Adică transparența în ceea ce privește acordurile de liber schimb, CETA și TTIP. Ce face comisia, cum se comportă cu eurodeputații? Am fost ales în Parlamentul European în urmă cu un an și jumătate și la vremea respectivă am trimis o întrebare către comisie. De ce, în calitate de eurodeputat, nu am acces la documente? Am primit trei rânduri drept răspuns, cum că sunt documente secrete și asta e situația. Îmi pun întrebarea. A fost întrebarea mea tâmpită, oare? Însă iată de ce se, duce, se ajunge la promovarea lipsei de transparență mai degrabă și se ajunge la neclarități. Eu cred că, în general, ca eurodeputați, suntem și noi importanți în așa fel încât la ALS de tipul CETA și uh, TTIP să uh, se îmbunătățească lucrurile la transparență. Deja lucrurile s-au îmbunătățit fără doar și poate, trebuie să dăm cezarului ce al cezarului, dar concret mă refer la uh, procedura în sine. Am testat-o și primești practic după ce faci o solicitare, o cerere, uh, o jumătate de zi ca să te uiți doar la câteva documente, la câteva hârtii și să-ți iei câteva notițe. Dumneavoastră știți uh, că aceste hârtii, aceste documente sunt complicate, nu ajunge să le citești o dată, o singură dată iar sălile de lectură la care avem noi accesul sunt pur și simplu insuficiente pentru a îți forma într-o sală de lectură o părere completă despre aceste acorduri de liber schimb. Mă mai gândesc și la faptul că înainte semnez și o garanție, o declarație de asigurare. Și se spune că dacă discut cu experții mei, cu staful meu, lucrurile citite în sala de lectură, dacă discut cu cetățenii mei despre ce am citit acolo, practic uh, răspund penal pentru asta. Și nu știu doar dacă sunt măsuri nimerite pentru a ajunge la mai multă transparență. Eu unul mi-aș dori ca comisia, care este convinsă că ALS-urile sunt lucruri importante, uh, mi-aș dori ca comisia să, fie, să vină un pas în calea transparenței, iar noi să avem accesul la documente în așa fel încât să, putem, să le putem manevra mai deschis, în așa fel încât să discutăm despre aceste informații la noi în circumscripție și să le folosim în argumentația noastră pentru aceste acorduri. Mulțumesc! Mulțumesc, îi rog pe ceilalți vorbitori să fie conciși. Altminteri, pur și simplu nu mai avem timp pentru răspuns. Doamna Hautala. Mulțumesc foarte mult. Domnule vicepreședinte, în această dimineață am făcut un pas important într-un proiect pe care Parlamentul uh, l-a urmărit ani de zile. Cu satisfacție vă spun că eu sunt raportor pentru o propunere de lege pe o procedură administrativă. Am avut un schimb interesant de opinii și cu secretarul uh, dumneavoastră, vicesecretarul uh, dumneavoastră, doamna Mișu, și domnul Legal de la Consiliu, domnul Legal. Practic nimeni nu mi-a spus pe față nu. Toată lumea a fost uh, gata să discute chiar și în detaliu intervenție fără microfon din partea domnului Timmermans. Vă asigur, spune doamna Hautala, că va ajuta foarte mult la better regulation. Mulți vorbitori, inclusiv domnul Diamandoros, fostul mediator european, au susținut că uh, Uh, better regulation trebuie să fie însoțit, ar, ar trebui să fie însoțit de better administration, deci o mai bună reglementare cu o mai bună administrare, care să facă viața dumneavoastră mai ușoară, viața cetățenilor și viața tuturor entităților mai ușoară, simplificând felul în care pur și simplu procedăm. Domnul Diamandoros a spus că numărul agențiilor din Uniunea Europeană a crescut de la 4 în 2004 la 44 în 2013. Multe agenții au un set de norme individuale. Acest lucru nu e de folos uh, nici măcar industriei. Deci uh, sperăm ca în cele din urmă să reușim să vă convingem. Doamnă Rozier, foarte pe scurt vă rugăm. Euh, euh, Mulțumesc foarte mult, uh, Înțeleg foarte bine care sunt obiectivele dumneavoastră în cadrul acestui acord interinstituțional și în ce privește um, platforma uh, de mai bună reglementare și interesul dumneavoastră pentru IMM-uri. Eu cred că Uniunea Europeană este criticabilă nu pentru ceea ce face, asta e foarte bine, ci ar trebui să fie criticată pentru ceea ce nu face un uh, lucru legat de uh, ceea ce hotărăște Comisia în anumite domenii. De exemplu, mai întâi, directiva privind uh, dreptul acționarilor. Am dorit aici mai multă transparență în activitatea din fiecare țară a întreprinderilor pentru ca impozitele plătite în fiecare țară să corespundă activităților este un lucru pe care cetățenii îl așteaptă din partea noastră, iar în momentul de față suntem în așteptarea unei propuneri din partea Comisiei, care n-a venit pentru că ar trebui să se studieze impactul unei astfel de obligații asupra multinaționalelor. Dar dacă facem o comparație între impactul asupra multinaționalelor și pierderile din statele membre pentru că nu se plătesc suficiente taxe, atunci tocmai asta se arată, se vede din asta că lipsa de reacție a Comisiei nu este în avantajul cetățenilor. Apoi, un alt subiect pe care l-am tratat în această comisie îl reprezintă cel al indicațiilor geografice pentru produsele neagricole. Știți că este vorba de obiecte artizanale, fabricate în locuri foarte precise, de exemplu dantela de Delft, ca poate vă e mai familiar uh, această zonă, uh, Există aici un raport din proprie inițiativă din partea noastră pentru că vrem să solicităm comisiei să vină cu o propunere în acest domeniu. Dar lucrurile compli- se complică pentru că s-a făcut din partea comisiei un studiu în 2013. Apoi uh, s-au uh, discutat cu IMM-urile și cu statele membre, dar acestea au, au răspuns favorabil. Noi înșine v-am scris să dați Curs acestor uh, solicitări, dar dumneavoastră mi-ați răspuns că încă n-ați încheiat analiza de impact ca să vă asigurați că chiar e necesară această legislație. Uite, aveți aici dovezi concrete că e necesară și sper că, potrivit obiectivelor pe care tocmai ni le-ați anunțat, va, se va da curs de către Comisia acestor solicitări printr-o legislație cât mai curând. Mulțumesc, doamna Kaufmann. Ultima intervenție scurt. Bemerkung und eine kurze Frage. Die Bemerkung zur interinstitutionellen Vereinbarung. Cu privire la acordul interinstituțional, domnule Timmermans, vreau să vă spun că sunt de acord cu rezultatul. Soluția pe care ați găsit-o este bună, în opinia mea. O mai discutăm în Parlament, uh, mai ales în ceea ce privește studiile de impact. Știți că noi aici la Parlament suntem de o altă părere cu privire la nevoia de a avea un for extern sau nu. Eu cred că soluția de acum este bună și corectă. Până la urmă, domnule Timmermans, dacă legislatorul vine cu o propunere de un cal, dar noi vrem o cămilă, cred că trebuie să fie posibil să se întâmple asta, să facem asta. Însă, în ceea ce privește intervenția mea, eu mă îndrept într-o altă direcție la, ă, către inițiativa cetățenească, pentru că am discutat despre participarea cetățenilor și despre transparență. Ă, puteți să ne spuneți, vă rog frumos, cum au loc discuțiile la comisie și la ce stadiu au ajuns? Pentru că a fost un raport despre inițiativa cetățenească care avea în vedere prelucrarea regulamentului. A progresat comisia sau mai aveți nevoie de timp? Thank you very much. Very... Mulțumesc foarte mult, foarte succint. Domnule Căstăț, mulțumesc pentru faptul că ați spus că transparența a crescut pe marginea negocierilor internaționale a tratatelor, tratate precum TTIP. Întotdeauna însă vor exista limitări pentru că um, facerea publică a unor detalii ar putea să ne slăbească poziția de negociere, deoarece omologii noștri nu pun la dispoziție în aceeași măsură documente. Puteți uh, obține un acces la informații confidențiale, dar dacă faceți publice aceste informații, s-ar putea, putea genera daune comerciale. Acest lucru ne poate afecta grav în negocierile comerciale. Uh, noi cred că am mers destul de departe, noi cei de la comisie, în, în termen de ce putem publica și nu cred că există vreo altă negociere internațională care să se bucure de acest nivel de transparență. Dacă găsiți vreuna în lume, vă rog frumos să-mi spuneți și mie, eu chiar nu cred că există. Iar eu sunt de partea Parlamentului. Dacă vrem să sporim transparența în limita posibilului, până la urmă, totdeauna va veni momentul în care va trebui să spun Iată o informație pe care o putem uh, partaja dar cu dumneavoastră, dar în strictă confidențialitate, pentru că este în interesul nostru al tuturor. Nu spun asta pentru că am uh, o experiență de 25 de ani în negocieri internaționale și este imposibil să obții un rezultat bun pentru tine, pentru partea ta, dacă doar tu uh, distribui informație, de când omologul tău ține toate informațiile secrete. Ne slăbește poziția acest fapt. Noi vom merge cât mai departe cu putință, cu transparența și este un lucru mm, pe care îl menționăm și cu partener, față de partenerii noștri americani. Sunt deschis față de legea administrativă, am o atitudine deschisă, pur și simplu nu sunt pentru o soluție care uh, <laughs> să rezulte într-o problemă. Dacă dumneavoastră însă îmi spuneți că aceasta este o soluție la o problemă ce se cere a fi rezolvată, fără exagerări, și fără a, a, a putea rezolva problema prin un alt mod, atunci mă aveți de partea dumneavoastră. Noi toți avem de lucru, ă, trebuie să analizăm situația, dar nu sunt dogmatic. În ceea ce privește studiile de impact, să vă spun foarte pe șleau, studiile de impact nu înlocuiesc decizia politică. Sunt un instrument care să ajute pe politicieni să ia decizii în cunoștință de cauză. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Dacă vreți o cămilă, veți primi o cămilă, însă adesea, fiindcă e nevoie de un compromis, suntem de acord cu un lucru care de-abia mai târziu rezultă a fi o cămină, în timp ce tu te așteptai să fie un cal. Îmi pare rău. Se întâmplă adesea cu legislația europeană, cu 751 de eurodeputați, 28 de state membre, uneori ești așa de bucuros că în sfârșit ai ajuns la un compromis, încât faptul că avem un compromis, de fapt, devine mai important decât conținutul compromisului. Iar cei care suferă sunt IMM-urile și cetățenii noștri. Ori noi exact asta nu ne dorim. Vrem să le dăm mai mult profit și mai puțină suferință de pe urma legislației europene. Să nu mă înțelegeți greșit, vă rog frumos. Dacă nu vreți să țineți cont de rezultatul studiului de impact, fiindcă nu este ceea ce vă doriți dumneavoastră, foarte bine, sunteți șeful, dumneavoastră decideți ce se întâmplă întotdeauna. Nu am control rat din Germania poate să spună că se ajunge la costuri și poveri uh, în plus, dar Bundestagul la sfârșit, dacă spune că acesta este obiectivul politic, atunci așa facem, asta e situația. Dacă luați o decizie în deplină cunoștință de cauză, cunoscând uh, consecințele, foarte bine. La asta se referă studiile de impact. Mă adresez doamne Rozier acum, deci vom face tot posibilul. Acum, în ceea ce privește inițiativa cetățenească, nu știu când vom fi gata, e în lucru și vă vom ține la curent de îndată ce ajungem la liman. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Îmi cer scuze că am vorbit uh, în stil uh, telegrafic la final, dar asta este, trebuie să plec. Mulțumim foarte mult, domnule prim vicepreședinte, pentru că ați fost aici în această după-amiază. Cel puțin ați ascultat întrebările uh, eurodeputaților interesați Uh, de această discuție și sper să ne întâlnim cât mai repede posibil pentru a continua această dezbatere. Mulțumesc. Vă promit, spune domnul Timmermans, că o să vin. that now? Yes, we can do it now. Okay, uh, before we take the next point. Dragi colegi, înainte de, a, înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, adică la schimbul de opinii cu mediatorul european, Emily O'Reilly, vreau să vă comunic două decizii ale coordonatorilor. În primul rând, doamna Hautal a fost numită raportor pentru apărarea imunității fostului eurodeputat Rosario Crocetto, și, în al doilea rând, domnul Crisogonos este numit raportor pentru un raport în ceea ce privește uh, securitățile financiare uh, și compensațiile în ceea ce privește operațiunile offshore uh, și cu gaz. Acestea sunt deciziile coordonatorilor, așadar. Uh, please, several seconds before the European Ombudsman. Încă puțin până ajunge în sală ombudsmanul european. That's her? cry omitted. Dear colleagues, we can continue. Uh, Stimați colegi, continuăm lucrările și îi urez bun venit în rândurile noastre. May I welcome uh, Mrs. Emily. Îi urez bun venit doamnei Orili, care este ombudsman european În numele Comisiei pentru Afaceri Juridice vă urez bun venit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a participa la acest schimb de opinii cu privire la o anchetă pe care ați deschis-o în iulie 2015 și care este în mod deosebit uh, interesantă pentru noi, pentru că este vorba de statutul Curții de Justiție. După cum știți, răspundem de... Comisia noastră este um, răspunzătoare de numirea persoanelor care vor fi selectate pentru a fi uh, judecători la Curtea de Justiție în baza articolului 295. Astăzi ne concentrăm pe problema refuzului uh, Consiliului de a publica uh, refuzul panelului cu privire de a publica um, uh, documentul cu privire la uh, uh, numirea acestor persoane la CEJ. Noi considerăm că este vorba de un subiect de interes larg și foarte sensibil în uh, zilele noastre, și anume transparența instituțiilor europene. În acest context, Comisia ar dori ca pe lângă explicațiile pe care le veți uh, oferi în, uh, cu privire la această anchetă cu privire la numirea judecătorilor, să ne spuneți și care este punctul dumneavoastră de vedere referitor la felul în care ar trebui să funcționeze transparența în practică și, respectiv, legislația de resort. De asemenea, procedurile de recrutare pe care dumneavoastră intenționați să le deschideți, cât de departe vor merge? În acest domeniu al transparenței vă dau deci cuvântul, doamnă ombudsman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor, membrii ai comisiei. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a veni să vă vorbesc astăzi. După cum știți, relația dintre Ombudsmanul European și Parlamentul European este o relație vitală, de aceea salut această primă ocazie de a veni să mă adresez Comisiei dumneavoastră. Misiunea mea este de a fi în slujba democrației europene printr-o colaborare cu Uniunea Europeană și instituțiile sale, așa încât să existe un cadru juridic și o administrație mai etică, mai transparentă, mai eficientă și mai uh, cu care să pună accentul pe responsabilitate. Transparența este în centrul interesului meu. Prin transparență putem să dăm socoteală în fața cetățenilor, arătându-le că administrarea noastră este etică și corectă accesul cetățenilor la documentele care arată cum funcționează instituțiile europene este fundamentală pentru a, uh, este fundamental pentru a uh, încrederea cetățenilor noștri în noi și noi avem nevoie de încrederea cetățenilor. În acest context și în urma invitației pe care mi-ați adresat-o, am să vă împărtășesc detaliile acestei uh, anchete într-un caz anume deocamdată și voi asculta și punctele de vedere. Cauza respectivă a fost uh, aduse în atenția mea din partea unui ONG, Access Info Europe, și uh, de asemenea de un parteneriat între o uh, școală, între o universitate de drept din Statele Unite și o școală din Paris. E vorba de uh, faptul că în baza articolului 225 din Tratatul de Funcționare, un panel al Consiliului a trebuit să se pronunțe cu privire la posibilitatea ca uh, o serie de persoane să își dea dovada competenței înainte de a fi numite sau renumite ca judecători ai Curții Europene de Justiție. Raportul acestui panel arată că între 2010 și 2013, 22% dintre, 22% dintre opiniile sale, dintre opiniile acestui panel au fost negative. Până în prezent, Consiliul a acceptat toate aceste opinii, pozitive sau negative, lucru care arată cât de important și influent este acest panel. El este ales din foști uh, membri ai uh, Curții Europene de Justiție, ai Curților Supreme și juriști cu competență internațional recunoscută. Consiliul uh, asigură secretariatul acestui panel. În acest caz, o persoană a dorit să aibă acces la avizul panelului, însă Consiliul a refuzat să-i acorde acest acces. Pentru a înțelege cum se formulează opiniile în cadrul acestui panel, o treime din raport uh, um, se ocupă de redactarea avizelor în felul următor. Mai întâi detalii ale analizei, apoi uh, analiza care vine în sprijinul punctului de vedere exprimat de panel, favorabil sau nu, în legătură cu capacitățile juridice, experiența profesională, capacitatea de a desfășura activitatea de judecător cu independență și imparțialitate, cunoașterea limbilor străine și aptitudinea de a lucra într-un mediu internațional al persoanelor candidate. Panelul își întocmește propriul raport și arată că și arată dacă mm, uh, și, și se spune în, la Consiliu că nu se Uh, poate pune la dispoziția publicului uh, rezultatul uh, muncii acestui panel. Însă regulamentul 1049 privind accesul la documente arată altceva. Însă, în plângerea aceasta, Consiliul însuși nu a considerat că regulamentul 1049 se aplică deciziilor panelului, ci doar uh, organismelor conectate direct, legate direct de Consiliu și instituțiilor propriu-zise ale, par, ale statelor membre. Eu consider că m, mm, regulamentul 1049 uh, vor prevede foarte clar accesul publicului la documente. Se definesc foarte clar acolo excepțiile și ele trebuie interpretate foarte limitativ. Regulamentul 1049 dar nu se aplică uh, Dacă nu s-ar aplica în acest uh, context, asta ar însemna că accesul publicului la deciziile acestui panel s-ar face în funcție de toanele Consiliului. Consiliul m-a informat chiar înainte de Crăciun că s-a hotărât în urma unei noi decizii de natură politică că, de fapt, regulamentul 1049 se aplică la solicitările de documente de la Secretariatul General cu privire la activitatea diferitelor organisme interguvernamentale sau de altă natură, cum este tocmai acest panel și aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi Consiliului pentru răspunsul său uh, constructiv uh, în, la solicitările mele. Însă, în ce privește procedurile legate de solicitările publicului de acces la documente, Consiliul nu a putut să ofere uh, uh, un răspuns uh, de, cu privire la accesul uh, la documente în baza regulamentului 1049 în cadrul anchetei mele. De aceea, cei care au înaintat această plângere vor trebui să facă o nouă solicitare către Consiliu dacă își doresc accesul. Dacă nici în acel caz nu se va acorda accesul, atunci voi putea să analizez uh, expunerea de, de motive detaliată a Consiliului în acest domeniu. Deși nu se bazează strict pe regulamentul 1049, solicitarea Parlamentului, uh, uh, scrisoarea Parlamentului arată că totuși accesul ar putea fi refuzat și că asta se datorează potențialului de a bloca Uh, atitudinea panelului în analiza pe care o face, analiza care trebuie să fie independentă și obiectivă. Mă bazez pe regulamentul 44 privind uh, protecția datelor și regulamentul 1049, dar trebuie asigurat un echilibru corect între interesul publicului pe de-o parte și să se facă o distinție clară între uh, cerințele care însoțesc o decizie pozitivă și o decizie negativă cu privire la această uh, problemă. Sunt foarte interesată de punctul dumneavoastră de vedere și sunt convinsă că în cazul în care solicitantul va depune din nou o cerere la Consiliu în baza regulamentului 1049, veți mai discuta despre această problemă și eu însă mă voi confrunta cu o posibilă plângere din partea sa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă ombudsman, și acum a sosit momentul să organizăm un schimb de opinii pe această temă. Dau cuvântul domnului Sreda. Doamnei, doamnei Sreda. Mulțumesc, uh, mulțumesc, doamnă ombudsman, că ați venit în comisia noastră pentru a discuta de această problemă atât de importantă. Vorbeați la finalul intervenției cu privire la distinția dintre deciziile pozitive și negative o decizie pozitivă, un aviz pozitiv mai degrabă, este că cineva merită să fie numit. În acest caz, interesul publicus este ușor de susținut, pentru că publicul trebuie să aibă posibilitatea de a vedea în ce constă avizul care permite persoanei respective să fie numită într-o funcție publică. Dar ne-ați putea preciza mai clar în ce măsură solicitările către Consiliu s-au limitat doar la aceste avize pozitive sau s-au referit și la celelalte avize, deciziile negative ale panelului respectiv. Vă mulțumesc! Cred că cel care a înaintat plângerea și-a dorit să aibă acces la toate opiniile panelului, arătând uh, în raționamentul său, în motivarea sa, că trebuie dat Ă, acces la ambele tipuri de avize pentru a se asigura încrederea publicului și transparența și așa mai departe. Uh, S-ar putea ca, în cazul în care Consiliul refuză din nou, în cazul în care Consiliul va refuza din nou accesul la documente în baza faptului că nu, nu este cazul să fie dezvăluită niciun fel de opinie a panelului, voi primi din nou o plângere din partea acestei persoane și dacă în plângere se va vorbi despre același argument, despre faptul că ambele avize ale panelului au aceeași greutate și cele pozitive și cele negative, va trebui să tratăm din nou această problemă. Însă deocamdată nu vă pot împărtăși punctul meu de vedere până când nu aud toate aceste uh, motive, toate justificările. Poate că s-ar putea vorbi despre faptul că, în cazul avizelor negative, teoretic cel puțin, ele ar putea să aibă un impact uh, negativ asupra carierei viitoare a persoanei care a fost respinsă, carieră pe care și-ar putea o desfășura în țara sa de origine. Dacă ar fi ca aceste opinii negative să ajungă în spațiul public, pe de altă parte, și acest lucru ar putea să ducă și la o creștere a încrederii în panelul respectiv, în panelul respectiv și că, iată, în felul acesta am fi și noi mai convinși la nivel public că persoanele care au primit undă verde chiar merită să ocupe funcțiile de judecător la CEJ. Însă aceste avize ale panelului sunt destul de detaliate, sunt destul de ușor de înțeles, se arată foarte clar ce și cum fac ei acolo Prin urmare, dacă voi primi din nou această plângere, dacă din nou Consiliul va refuza accesul, atunci voi vedea care sunt motivele pentru care se spune că pot să pună la dispoziție avizele pozitive, dar nu pe cele negative sau niciunul dintre ele. Mulțumesc, doamna Hautela. Mulțumesc, mulțumesc că ați venit la comisia noastră. Am un punct de vedere de exprimat și am și două întrebări de adresat. Când eram uh, membru al guvernului meu național și răspundeam de a, a trebuit să răspund de o propunere de uh, director general, a trebuit să publicăm o comparație între respectivii candidați, să arătăm publicului pe ce temei am considerat noi că candidații pe care i-am numit sau candidatul pe care l-am numit a, a fost considerat mai uh, competent. Deci a trebuit să publicăm opinia noastră cu privire la candidați. De aceea, poate că n-ar strica să se publice avizele acestea, opiniile acestea. Cel puțin aceasta este experiența pe care eu am din țara mea. Apoi vorbeați de blocarea, de un efect de blocare asupra panelului dacă s-ar face publice toate uh, acțiunile lor. Cum ați uh, descrie acest efect de, de, ref, de, de blocaj la nivelul panelului, această intimidare, ca un motiv uh, pe care îl invocă Consiliul pentru că nu dezvăluie informațiile? Apoi, acum câteva minute, am avut o discuție cu domnul prim vicepreședinte Timmermans cu privire la anumite aspecte de transparență. S-a vorbit despre echilibrul între eficiență și transparență. Apropo de publicarea documentelor din timpul dialogurilor tripartite, știu că nu acesta este obiectul discuției noastre de astăzi, dar ne-ați putea spune cum vedeți dumneavoastră problema aceasta a transparenței în cadrul trilogurilor? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cred că panelul acesta nu face o comparație între uh, candidați, ci îi judecă pe fiecare în parte. La fel procedează și cu persoanele care își doresc o renumire în post, o reconfirmare în post. Când vorbeam despre acel efect de blocaj, de intimidare, mă refeream la ideea de a găsi un compromis între audit și anchetă și investigație. Acesta este terenul la care mă refeream. În ce privește problema dialogurilor tripartite, da, analizez în prezent uh, problema aceasta a transparenței trilogurilor. În urma unor îngrijorări exprimate și adresate către mine, cu privire la ceea ce unele persoane consideră că este lipsă de transparență în cadrul trilogurilor. Cred că o opinie corectă ar fi, ținând seama de procentul de legislație care poate să treacă de la prima lectură și să fie adoptată, trilogurile sunt considerate ca fiind foarte eficiente. E adevărat că trebuie să avem în vedere echilibrul între eficiență și transparență, cum spuneați și dumneavoastră și cum probabil a spus și domnul Timmermans. Din partea Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei am tot felul de uh, informații. Colegul meu uh, face o analiză a acelor informații care sunt disponibile de la cele trei instituții și sunt în curs acum de a desfășura și o consultare publică. Dar apropo de ce spunea și domnul Timmermans, e foarte important de știut unde trebuie să tragi uh, linie, unde mai este loc pentru un proces de deliberare și unde chiar nu mai poți să lași accesul publicului. Eu am uh, răspuns uh, de această problemă și în țara mea, în Irlanda, și în fața Parlamentului din țara mea, spuneam că legislația aceasta cu privire la protecția datelor nu este menită să dăuneze nimănui. și uh, posibilă punere la dispoziția publicului a acestor avize trebuie văzută și din acest punct de vedere. Ce rău se întâmplă dacă oamenii văd uh, care sunt opiniile panelului respectiv? Persoanele vizate ar putea fi afectate cumva de acest lucru? Nu știu. Și legat de uh, ce spuneați dumneavoastră, doamnă Hautala, cu privire la experiența dumneavoastră. Din câte înțeleg eu, rostul acestui panel de la bun început, pe lângă importanța uriașă pentru viețile noastre, ale tuturor, ale deciziilor uh, Curții Europene de Justiție, este legat de faptul că sunt uh, moduri diferite în fiecare țară de a numi judecătorii pentru Curțile Supreme. În țara mea e un proces foarte opac, în altele este mult mai transparent. Ei bine, am vrut să eliminăm toate aceste lucruri din ecuație și să fie analizat fiecare persoană în parte, fără să ne mai gândim la alte proceduri, să fie văzut care sunt calificările concrete ale fiecare persoane în parte, inclusiv dacă sunt în stare să lucreze eficient într-un mediu internațional și în baza acestei uh, analize a fiecare persoană în parte să se ia deciziile. Mulțumesc, doamna Dărăvu. Mulțumesc, domnule președinte. N-am nicio întrebare. Dar dacă tot uh, ne-ați întrebat care e părerea noastră, vreau să mă exprim. Și vreau să spun că înțeleg și susțin toate îngrijorările legate de apelul la transparență. E adevărat, pentru credibilitatea instituțiilor e un lucru foarte important. Însă atunci când e vorba de persoane și de judecata pe marginea acestor persoane, Cred că aș fi mai reținută. Și mă bucură că în fraza dumneavoastră spuneați că transparența nu trebuie să vătămeze pe nimeni, nu trebuie să facă rău. De aceea cred că trebuie să fim foarte prudenți cu privire la avizele care, viza, care se referă la anumite persoane cu nume și prenume. Pot înțelege în ultimă instanță și publicarea unui aviz pozitiv pe marginea unei astfel de persoane, dar să publici un aviz negativ ar putea să-i vătămeze cariera persoanei. Dacă se va întâmpla așa, la început o să mai avem ceva candidați, dar până la urmă nu o să mai vină nimeni, pentru că e vorba de oameni care au ajuns deja la un anumit uh, nivel în cariera lor și care nu-și doresc să, se, să li se vadă uh, afișate um, ziua în amiaza mare, în vitrină, toate defectele și toate neputințele. Așa încât atunci când se pronunță avize în legătură cu persoane, mai ales dacă e vorba de avize negativă, negative, nu cred că este cazul care să fie făcute publice. Uh, uh, mulțumesc. Cu excepția cazului care doriți să comentați acum, are cuvântul domnule Breton. Da, câteva cuvinte foarte rapid, domnule președinte, ca să subliniez că e o temă fundamentală. E necesară transparența pentru instituții democratice și tocmai ședința noastră de astăzi mă neliniștește în ce privește instituțiile din Uniunea Europeană. Acum câteva momente, domnul Timmermans a încercat să ne liniștească și a făcut o listă a domeniilor în care se duce lipsă de transparență, TTIP, negocierile, codul de procedură administrativă pe care încercăm să-l elaborăm și care e frânat de comisie și așa mai departe. Acum vedem că și Consiliul încearcă să disimuleze, de fapt, anumite informații, anumite avize, în numele unei interpretări contestabile a regulamentelor. Și apoi dimineață am constatat o anumită disfuncționare chiar a Parlamentului. Unele dosare sunt substrase, se pare, în mod de neînțeles, competenței acestei comisii afacerilor juridice și e cam mult uh, în ansamblu. Comisia, Consiliul, Parlamentul nu funcționează foarte bine și când încercăm să ne liniștim bazându-ne pe dialogul tripartit cu cele trei instituții, vedem că nici acolo nu prea e transparent. Uh, doamnă Orei, aș vrea să vă aduc un omagiu. Ceva ce e transparent în Uniunea Europeană e tocmai ombudsmanul dumneavoastră, munca dumneavoastră, lucru pentru care vă felicit. Okay. Uh, these were not questions, but uh, se pare că n-a fost o întrebare, ci au fost niște comentarii pozitive pentru care vă mulțumim. Doamna Reda dorește să intervină, da? Uh, if I may... Dacă îmi permiteți și avem timp, întrucât această chestiune legată de avizele negative încă nu m-am hotărât pentru totul, pentru că vedem că comparația între o opinie negativă și una pozitivă ar fi ceva foarte interesant și m-ar interesa niște cifre. Dacă o opinie negativă e ceva comun sau e mai degrabă excepția. Cred că asta ar fi important și pentru a putea să evaluăm mai bine dacă, într-adevăr, există un interes public <clears throat> covârșitor sau prevalent, dacă avizul negativ e excepție, adică doar candidații propuși, care oricum au deja în alte calificări, atunci poate că interesul public ar fi mai mare decât dacă ar fi ceva comun și ar fi niște așteptări pentru candidați să fie consecințe negative. Um, Thank you. Yeah. Răspunsul, da, mulțumesc. Din raportul acelui panel, 22% dintre avizele între 2010 și 2013 au fost negative. Aici, din ce an sunt? Din întreaga. 22% erau negative. Toate erau pozitive în ce privește persoanele care doreau să fie numite din nou. Deci, procentul negativ, în fine, destul de mare, deci nu toată lumea primește ștampila favorabilă, ca să spun așa. Președintele bun, se pare că am epuizat întrebările. Vă mulțumim, stimată doamnă, pentru acest schimb foarte interesant de părere. A fost foarte important pentru noi. Văd relația și responsabilitățile pentru relația noastră cu Curtea de Justiție. Vă mulțumim pentru că ați venit și sperăm să ne revedem în curând. can continue by... Putem uh, continua, spune domnul președinte? OK, uh, let us continue by point... Să continuăm așadar cu punctul 13, având în vedere faptul că îl avem aici pe domnul raportor, e prezent în sală, e vorba de societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic. Și trebuie să examinăm documentul de lucru. O să-i dau cuvântul uh, domnului raportor. Eh, muchas gracias, señor presidente. Distinguidos colegas, en este segundo documento de trabajo que me permite. Estimați colegi, e al doilea document de lucru pe care vi-l prezint spre examinare și a spune că până în prezent activitatea la această propunere legată de societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic o să vă prezint în stil telegrafic. 2 de abril de 2014 presentó la Comisión la propuesta de directiva. En... S-a prezentat propunerea în aprilie, în iulie a trebuit să se prezinte un raport, iar în decembrie 2014, în această comisie, a avut loc un prim schimb de păreri. De atunci încoace, a reieșit clar că există o mare opoziție din partea membrilor europeni față de propunere. Erau întrebări serioase legate de viabilitatea propunerii. Totuși se consideră necesar să continuăm să depunem eforturi spre a ajunge la un consens de bază pentru a redacta un raport. În februarie 2015 s-a prezentat un document de lucru de juicio de la opoziție previa și consider că aceasta nu a eliminat temerile deja exprimate de forțele care se opuneau din Parlament. Mulți sunt afectați, industrie, sindicate, factori decizionali, politici, state membre, persoane individuale, mediul universitar, experți care și-au exprimat interesul față de această propunere. S-au ținut întâlniri între raportorii din umbră, cu sinceritate pentru a găsi căi de urmat pe mai departe. Propunerea de a avea o respingere completă din partea Comisiei de Ocupare nu s-a considerat că e soluția cea mai potrivită. De fapt, Comisia pentru Piața Internă a adoptat o abordare extrem de rezonabilă și acest raportor sprijină abordarea Comisiei Juridice. Acest document de lucru va fi documentul final și sperăm să nu-i dezamăgim pe cei care au sprijinit acest document și eu în calitate de raptor. Se pot urma proceduri suplimentare. Vom parcurge procesul legislativ împreună cu raportorii din umbră, vom auzi punctele lor de vedere ale dumneavoastră și după ce avem o dezbatere și cu Comisia Europeană, dorim să încheiem acest proces, indiferent de rezultat, favorabil sau mai puțin favorabil. Permiteți-mi acum să vă descriu câteva dintre punctele esențiale din documentul de lucru. Doamnelor și domnilor, au existat obiecții clare exprimate de raportorii din umbră, de care s-a ținut cont când s-a redactat raportul. Sunt mai multe puncte. Dacă vă interesează amănuntele, vă invit să citiți documentul. Dacă doriți să aveți discuții mai detaliate, există o propunere legată de micro-întreprinderi și de IMM-uri. pentru a reuni ambele categorii de întreprinderi, cei cu între 5 și 10 angajați. Am întâmpinat diverse probleme, cum ar fi evaziunea fiscală, companii fantomă și e menit să se dea noi uh, oportunități companiilor abia înființate. Deci vrem să le dăm posibilitate întreprinderilor care doresc să se înființeze sau să dobândească acest statut juridic. E ceva legat de articolele 7, 8 și 9. Am modificat propunerea Comisiei și Consiliului și mergem puțin mai departe, astfel încât companiile care vor să fie încadrate în această categorie să aibă posibilitatea fără un risc sporit de evaziune fiscală și uh, de a de asemenea de a evita crearea de societăți fantome. Înregistrarea se poate face online fără o prezență fizică a persoanei care reprezintă compania. <clears throat> S-ar putea să fie necesar ca persoana care înregistrează compania să fie prezentă fizic și dacă de fapt se constată că compania nu este de fapt activă, se pot întreprinde acțiuni pentru remedierea situației. Va exista un template uniform pentru regulile de funcționare, pentru statutele societăților comerciale respective, um, condiții care trebuie respectate, cerințe ca să poate fi impuse de statele membre în conformitate cu articolul 13. Vrem să reconciliem nevoile de la articolul respectiv și cele de la articolul 16. Se există o cerință minimă de capital, un capital social de un euro și în același timp garanțiile trebuie să fie oferite pentru a echilibra situația. Domnilor și domnilor, pot să vă prezint toate mânutele propunerii, dar sunt convins că ați avut ocazia să parcurgeți documentul de lucru și sunt convins că ați avut ocazia să vă gândiți la punctele concrete numerate acolo. Acum e un moment în care e nevoie de crearea de locuri de muncă, ca cei care sunt în șomaj să treacă într-o ocupare activă în câmpul muncii, cei care au uh, diverse capacități și care nu pot găsi un loc de muncă. Asta se așteaptă oamenii de la noi, tinerii care vor eventual să înființeze o proprie companie. Vor să poată să facă asta în cadrul unor legi și regulamente care guvernează înființarea societăților comerciale. Acesta e spiritul planului Juncker și știm că e ceva necesar pe viitor. Am încercat să am în vedere acest obiectiv general în toată activitatea depusă de mine. N-am reușit să urmăresc întregul raționament al Consiliului și ca să fiu deschis, n-am putut să înțeleg toate recomandările date de raportori din umbră, n-am putut să țin cont de toate recomandările din diverse sectoare interesate de această propunere și care și-au făcut cunoscute punctele de vedere dar acest Parlament ar trebui să insiste asupra transparenței ori de câte ori se poate. Iar în calitatea mea de raportor îmi revine sarcina de a veghea să ne respectăm viziunea politică în această privință. Am redactat acest document, după cum vă spuneam, la începutul intervenției, în scopul creării de oportunități și de a reuni punctele de vedere divergente pentru a avea o bază a consensului. Și în ultima instanță vom avea un document îmbunătățit cu diverse amendamente care se vor înainta. În mod clar, ce avem aici sunt îngrijorări eh, legitime, preocupări ideologice legitime care au fost exprimate motive fundamentale pentru care nu putem sprijini documentul în forma sa inițială. Adesea se întâmplă să se propună ceva din partea Comisiei, dar realitatea de asemenea natură încât nu se poate finaliza sau nu poate să-i se dea curs. E o consecință simplă a modului în care procedăm. Unele texte sunt condamnate eșecului, uneori proiecte de mari dimensiuni trebuie să fie retrase, uneori regulamentele trebuie să se transforme în directive. Uneori că nu se poate obține suficient sprijin pentru o propunere, trebuie modificată în întregime sau trebuie retrasă propunerea respectivă. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat în această activitate, celor care și-au exprimat părerile și salut toate comentariile dumneavoastră favorabile sau negative și aștept să aud reacțiile dumneavoastră. Mrs. Regner. Doamna Regner. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Äh, eine, eine Frage stelle und ein paar Bemerkungen mache, äh, möchte ich wirklich... Înainte de a face câteva informații preliminare, doresc să îi mulțumesc raportorului pentru răbdarea și maniera constructivă în care a pus problema. Mulțumesc foarte mult. În această instituție lucrurile sunt oricum, dar nu simple, așa că mulțumesc pentru timpul investit în acest subiect. A trecut ceva vreme de când ne ocupăm de el. E foarte greu să uh, îți păstrezi răbdarea și să încerci să ții cont de toate doleanțele, în așa fel încât să te apropii de toate pozițiile. Așa că mulțumesc. Am o întrebare concretă. Este vorba de acest document și apoi vreau să fac și câteva comentarii. Deci, Mă refer la unul din punctele cele mai controversate. Și anume problema sediului, cu marea problemă a companiilor fantomă, subiect pe care îl tratăm și la alte ă, comisii și pe care am vrea să îl rezolvăm odată pentru totdeauna, pentru că de aici pornește optimizarea fiscală, frauda fiscală, spălarea de bani și toate aceste lucruri. Nu știu dacă formularea succintă și la obiect a articolului 10 e una pe care am înțeles-o eu bine. Sediul și administrarea principală trebuie să fie în conformitate unele cu altele. Dar prima dată am citit uh, versiunea în engleză cu Registered Office uh, și, și um, SUP să fie în același loc cu registered seat, cu sediul înregistrat. Deci ce înseamnă asta? Ca cele două lucruri să fie obligatoriu în același loc? Am înțeles eu că nu mai există posibilitatea ca sediul administrativ și activitatea să fie în alte locuri? Și oricum, uh, aș vrea foarte clar să vă aud pe dumneavoastră ca să știu dacă am înțeles eu bine, pentru că aceasta este principala rezervă, după cum bine știți. Și, concret, la fiecare punct, e vorba de domeniul de aplicare. Temerea noastră principală a fost că, dintr-o dată, firmele mari pot spune eu sunt o persoană juridică. Prin urmare, nu voi utiliza, nu voi aplica acest text. Iar IMM-urile și microentitățile sunt definite altfel, dar eu merg mai departe de atât. Aici e vorba despre întreprinderi cu mai puțin de 50 angajați. Și Dintr-o dată suntem într-un sector care totuși ar reprezenta o mare, mare problemă. Avem sectorul de construcții cu foarte multe subîntreprinderi și exact în domenii de acest gen, unde mm, apar atâtea incertitudini, este periclitat. Și vă dau încă un exemplu foarte important pentru mine, McDonald's. m avut reprezentanți de la McDonald's. Aici, dar într-un alt context, la grupul de lucru taxe. Și era vorba de companiile fantomă și de chestiuni de acest gen. A rezultat că sunt structuri care sunt organizate în formula de tip franciză, dar tot IMM-uri sunt. Deci uh, sunt cei care vor poate să dezvolte niște modele inovatoare de afaceri. Și chiar pentru aceștia, SUP ar putea fi un pericol mai degrabă. Nu sunt eu uh, foarte sperioasă, dar în acest caz chiar ar fi. În ceea ce privește înregistrarea online, fondatorul trebuie să meargă în fața autorității competente de îndată ce apare riscul, foarte bine, dar apare mereu problema cu implementarea. Avem atâtea domenii și avem atâtea forme de uh, independență și mereu se spune că există probleme cu controlul, cu implementarea. Eu cred că nu este instrumentul cel mai nimerit ca să-l utilizăm aici, astfel. Și la final, vreau să vă spun că înțeleg pe deplin poziția celorlalți. Comisia reprezentată aici, Comisia ne oferă un dosar în care a investit foarte multă energie. Și e, sigur, e de înțeles că vrea să urmărească mai departe procesul. Dar lobby-ul a fost foarte activ. A ajuns până la președintele Parlamentului European. Adesea am avut impresia că iau cuvântul mai degrabă cei care sunt pentru societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic. Și închei acum E un document care invită la compromis. Îl felicit pe raportor și cred că cel mai bine ar fi să respingem societatea cu asociat unic și să așteptăm alte impulsuri legislative, mai ales în ceea ce privește problema sediului. Vă mulțumesc! Uh, thank you, uh, Mrs. Mulțumim, doamna Hautala. Aș vrea să vă reamintesc de faptul că timpul disponibil e foarte limitat, deci vă rog intervenții cât mai succinte. Mulțumesc foarte mult. Grupul nostru a avut o atitudine extrem de critică față de propunerea comisiei și apreciem faptul că domnul raportor a făcut eforturi să rectifice aceste lucruri, să vină întâmpinarea principalelor îngrijorări care se referă, de exemplu, la nevoia companiilor, după părerea noastră, de fi obligate să aibă anumite rezerve și ideea aceasta cu capitalul de un euro care e integrat în propunerea comisiei și nu ni se pare ceva suficient. De asemenea, am avut o atitudine semn de critică față de ideea împărțirii sau divizării sediilor. Am văzut de asemenea că, după cum E evident că nu e ușor de propus soluții care să se aplice uniform în toate statele membre, pentru că legislația din statele membre în legătură cu multe dintre aspectele de care se ocupă această propunere diferă foarte mult. Temerea mea este că această propunere nu ar face decât să contribuie la o și mai mare fragmentare și ar complica lucrurile și mai mult, pentru că s-ar baza din multe puncte de vedere pe legislația națională sunt tentată să revin la punctul nostru original de vedere, și anume că înainte de a <clears throat> pune în vigoare ceva de acest gen în mod util, ar avea, am avea nevoie de o revizuire a dreptului uh, societăților comerciale din Uniunea Europeană pentru a armoniza anumite elemente, pentru a crea un cadru adecvat și desigur că o să discut asta cu grupul meu care cuprinde și echipa de la Comisia de ocupare a forței de muncă, Comisia de Resort, dar nu știu că, nu cred că deocamdată, oricâte eforturi am dorit să facem, în afară de faptul că îi mulțumim domnului raportor, nu cred că am putea fi în favoarea acestei propuneri. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Doamna Uterland. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să vă spun sau să-i spun raportorului că criticile la adresa acestui proiect nu se leagă de anumite scopuri ideologice, ci sunt îngrijorări reale, bazate pe fapte. Apreciez foarte mult uh, introducerea făcută de domnul raportor, introducerea de amendamente și de garanții suplimentare pentru această propunere. Cu toate acestea, ele nu sunt suficiente. De exemplu, nu vor putea împiedica propunerea să fie utilizată pentru fraudă și abuz aceasta e principala noastră îngrijorare aici. Riscul de a, a <clears throat> ajuta în continuare companiile fantoma există și în înrăutățit chiar de procedura de înregistrare online. Chiar dacă statele membre, prin amendamentele propuse domnul raportor, avea acum dreptul de a solicita o prezență fizică, nu li se dă niciun drept sau o putere reală, ceea ce e deranjant dacă persoana respectivă e undeva în străinătate. După cum i-am scris înainte de Crăciun domnului raportor, anul trecut cinci autorități din Suedia au trimis avize motivate către Ministerul Suedez al Justiției, exprimând foarte multe îngrijorări legate de propunerea Comisiei cu privire la <clears throat> înființarea acestui nou tip de societate comercială. Autoritățile de la crimă economică au exprimat îngrijorări legate de procedura simplificată de înregistrare, care, consideră ei, ar facilita un proprietar anonim. Mai multe probleme cu așa numiții portari și horți de identitate, de asemenea îngrijorări legate de lipsa de cerințe în care unei persoane să îi se poată transmite oficial documente, ca și um, cerințele insuficiente pentru capital pentru aceste tipuri de companii cu asociat unic. În concluzie, cred că această nouă formă de asociație ar putea deveni o platformă pentru prima economică. În plus, Serviciul de Securitate suedez, uh, de acord cu îngrijorările exprimate de alte autorități, a făcut o declarație cum că nu pot să excludă că această formă de asociere ar putea de asemenea să fie utilizată în vederea comiterii de infracțiuni uh, legate de finanțarea terorismului. Și în această privință m-ar fi bucurat să aud o opinie și din partea agențiilor Uniunii Europene, Eurojust și Europol printre acestea. Au examinat oare această propunere din punctul lor de vedere? Cred că e ceva necesar pentru ca toată lumea să vadă despre ce e vorba aici. În perioada actuală în care există aceste amenințări teroriste, aceasta și toate celelalte motive de îngrijorare exprimate de ceilalți membri prezenți în sală mă fac să fiu extrem de îngrijorată. Prin urmare, aș insista, într-adevăr, ca domnul Ganes Pascal, în calitate de raportor, dar și noi la Comisia Juridică să nu avansăm cu această propunere. Thank you, uh, Mrs. Rozier. Mulțumesc, doamna Rozier. Merci, euh, merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. De la începutul analizei acestui text s-au ridicat întrebări care, trebuie să mărturisesc, tot nu și-au găsit răspunsul nici până ziua de astăzi. Asta nu are nicio legătură cu munca raportorului care a încercat să răspundă în textul unor îngrijorări. Dar problema fundamentală aici, pe care ar trebui să o uh, identificăm, este care este nevoia la care textul acesta răspunde. N-am văzut asta nici din evaluarea de impact, nici din niciun fel de altă dezbatere. De unde și până unde necesitatea ca aceste uh, mici întreprinderi să își creeze o filială și în alte țări pentru a facilita activitatea transfrontalieră. Nu văd deloc de ce în momentul de față această instanță uh, juridică, de crearea unei alte structuri, ar putea să răspundă unei dificultăți cu care s-ar fi întâlnit. Nu există nicio probă pentru asta. Din contră, ceea ce văd, ceea ce se poate constata, este că reprezentanții întreprinderilor sunt împotriva acestei propuneri. O persoană cu care, a cărei opinie am aflat-o este că ar fi chiar o amenințare la adresa micro pentru că ar reprezenta o facilitate suplimentară pentru dumping la toate nivelurile, și social, și fiscal, și în ce privește exercitarea activității și așa mai departe. Deci dacă, prin, uh, dacă, dacă e să ne preocupăm de nevoile mici întreprinderilor, micilor întreprinderi, atunci să ne întrebăm de ce nu consideră ele că, de fapt, acest text răspunde întrebărilor, uh, nevoilor lor. Păi, dacă nu răspunde nevoilor lor, să ne întrebăm, de asemenea, cui ar, um, pentru cine ar fi în avantaj eu aș vrea să-l felicit pe domnul raportor uh, pentru răspunsurile pe care a încercat să le da. Dar din punctul meu de vedere, garanțiile prevăzute aici nu au decât un aer cosmetic și nimic mai mult. Se spune aici că nu se aduce nici într-un fel atingere dreptului din statele membre. Păi nu vorbim de o derogare dacă vorbim de dreptul aplicat a unei societăți. Problema este leagă de reglementarea care se aplică sediului atunci când două întreprindere creează o structură prin intermediul acestui sub într-un alt stat. Apoi, apropo de sediu, sediul statutar și administrarea, sediul administrativ trebuie să coincidă. Pe de altă parte, însă, mi se spune că dreptul aplicabil este cel în care a fost uh, înregistrată societatea respectivă la oficiul Registrului Comerțului. Păi atunci nu vă supărați, optimizarea reglementării administrative, fiscale și așa mai departe e pusă sub semnul întrebării. Apoi, în ce privește asociatul unic, dacă, vorbesc de o dacă vorbim de o persoană fizică și această persoană fizică creează un sub, de ce nu? Dar altfel s-ar crea, prin uh, trimiterea la directiva din 2013 pentru a stabili domeniul și dimensiunile întreprinderilor care pot uh, să folosească aceste dispoziții, nu s-ar crea în niciun caz posibilitatea de a se um, crea mecanisme de optimizare. Deci nevoile la care ar trebui să răspundă acest text uh, nu există din punctul meu de vedere. Din potrivă, vedem foarte bine la ce ar putea să conducă Uh, utilizarea abuzivă a acestui instrument și deturnările acesteia, acestuia. Din păcate, problemele legate de aceste supuri rămân de actualitate și la fel de îngrijorătoare. Domnul pani. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E o dezbatere foarte interesantă aici și Aș dori să mulțumesc raportorului și antevorbitorilor mei pentru contribuții. Este într-adevăr important faptul că s-a ținut cont de toate opiniile, însă această dezbatere este neînsemnată. E greu de înțeles despre ce este vorba de fapt. De demagogi când spunem că e vorba de terorism aici, nu știu, la uh, întreprinderile cu asociat unic, când am discutat despre PNR, stânga a fost împotrivă și acum dintr-o dată combatem terorismul dacă combatem uh, uh, societățile comerciale cu asociat unic? Poate că comisia ne ajută cu un răspuns interesant. Așadar, în discuția noastră despre cum să creăm locuri de muncă, în Europa, vedem că prietenii de stânga vin cu noi obstacole, cu noi uh, bariere, practic, și când apare o șansă adevărată de a da tinerilor o mână de ajutor, de a-i uh, capacita din punct de vedere profesional, vedem că stânga ne spune nu, nu, nu. E bine, Datoria noastră este să creăm locuri de muncă în Europa, iar societățile cu asociat unic vor face obiectul acelorași controle întreprinse de autoritățile competente, de autoritățile fiscale. Care e pericolul prezentat de aceste asociații, de aceste societăți? Eu unul nu, nu văd nicio justificare acestui pericol, mai ales că dintr-o dată toți uh, evazioniștii vor găsi portițe oricum, nivelul de control rămânând exact același. Dacă vrei să trăiești o viață de infractor, atunci Vei continua așa. Dacă însă îți dorești să ai o afacere onestă pe piață, atunci foarte bine, iarăși poți. Mă bucur această dezbatere, deoarece la început lucrurile au fost și mai rele. Pur și simplu ne-ați negat oportunitatea de a vorbi despre asta și poate ar fi o idee bună să ascultăm propunerea comisiei. De ce a venit comisia cu această idee? Nu a fost o idee mm, cu care a venit pe nepusă masă, asta e sigur. Aș sugera, așadar, cu blândete, să ne axăm pe punctele care, în continuare, mm, merită a fi finisate. Însă, haideți să nu lansăm ideea că mm, aceste societăți vor avea doar uh, efecte nedorite. Eu uh, cunosc acest domeniu foarte bine și știu că instituția societății comerciale cu asociat unic este o idee bine cunoscută în uh, numeroase întreprinderi, nu încurajează uh, manifestarea unui comportament fraudulos. Așa că haideți să încurajăm acest instrument în cel mai bun mod posibil. Dacă eșuăm, eșuăm, asta este, dar măcar să facem un efort. Astfel, mulți tineri ar avea posibilitatea să acceseze piața europeană a muncii și e treaba noastră să ne asigurăm de acest lucru. Thank you, Chair. Una Comodini. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru toată munca întreprinsă pe marginea acestui raport, pe care îl consider eu important. Important dacă Parlamentul European, într-adevăr, vrea să fie privit ca fiind un parlament care știe și înțelege oportunitățile de care au nevoie antreprenorii, persoanele cu spirit inovator, uh, tinerii. Un parlament care nu se teme de oportunitățile tehnologice, care să fie preluate și aplicate pe niște legi mai uh, tradiționale, cum ar fi legea societăților comerciale. Abuzul va avea loc indiferent despre ce este vorba, dar acesta nu rezultă dintr-un concept uh, juridic. Dacă să dai societate Uh, dacă se dai răspundere limitată unei anumite persoane. E vorba din uh, procedura de garanții și asigurări pe care o uh, aplicăm. Am ascultat îngrijorările, le împărtășesc, dar unele dintre acestea se referă la oportunități de angajare sau condiții de angajare, finanțarea terorismului, companii fantomă, evaziune fiscală. N-ar trebui însă aceste griji să fie adresate prin alte legi? Dacă nu suntem mulțumiți de standardele uh, de acum, atunci ar trebui să ne gândim la celelalte legislații. Nu să oprim un vehicul comercial de la crearea sa, mai ales că îl oferă multe oportunități tinerilor antreprenori. Și consider că ar trebui să ne dăm seama că unele state membre deja au făcut acest pas înainte. Există state membre în care deja s-a luat decizia de a oferi unui asociat unic protecție cu răspundere limitată, în așa fel încât această persoană să acceseze piața europeană, piața națională, fiind societate comercială cu asociat unic. Deci, ca membru juri, în opinia mea, acest uh, vehicul este unul pur comercial care ar trebui avut în vedere din perspectivă juridică. E vorba aici de o întrebare fundamentală. Dacă vrem sau nu să oferim răspundere limitată unei persoane. Și dacă răspunsul este da, atunci logica aceasta nu înseamnă că automat, dacă dăm răspundere limitată, dăm persoanei dreptul de a finanța terorismul, de a face fraudă fiscală, de a fura sau de a-i trata prost pe angajații săi. Astfel, ar trebui să identificăm uh, acele probleme juridice care ar putea uh, corecta eventualul uh, vehicul comercial. Este un al doilea document de lucru pe care domnul de Grandes Pascual ni l-a prezentat. Și eu cred că acest al doilea document a subliniat aceste uh, semne de întrebare juridice și ne oferă um, clar um, o explicație a utilității aduse de aceste societăți comerciale cu asociat unic. Domnul Radev. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mulțumesc raportorului nostru pentru efort. A fost, este un raport dificil. Documentul de lucru pe care ni l-a prezentat oferă garanții adiționale, care, în mare parte, acoperă îngrijorările manifestate. Problema sediului este clară. Dacă legăm activitatea operațională de sediu, acoperim în proporție de 90% legea aplicabilă din uh, statul membru în cauză, ceea ce înseamnă că activitatea operațională este legată de sediu, este legată de impozitare. O mai mare problemă ar fi dacă am uh, permite activități sindicale într-un într alt stat. Dacă însă uh, în acest stat ar fi înregistrat sediu, atunci care ar fi problema? Înregistrarea pe internet s-a spus că ar încuraja abuzul. Vreau să vă spun că în 13 state membre înregistrările online funcționează deja de ani de zile. Un exemplu din țara mea. În urmă cu 10 ani am avut aceleași îngrijorări și noi. Da, noi avem SUP și aceste societăți comerciale cu asociat unic pot fi create pe internet cu un capital de un euro. În ultimii 10 ani acest lucru însă nu a încurajat frauda fiscală. În țara mea, companiile cu acționari pot fi create doar prin internet. Nu există o altă formă de înregistrare. Avem asta de 10 ani de zile și nu înțeleg care e problema secolul 21 cu așa ceva. Haideți să oferim această oportunitate. Haideți să dăm această șansă micilor întreprinderi să funcționeze și nu prin reprezentări sindicale care n-au nicio stabilitate într-un alt stat membru, ci prin crearea unor asemenea companii care să ducă la o bună funcționare pe termen lung și la crearea de locuri de muncă. Mulțumesc. Domnul Köster are cuvântul. Ich würde gerne mit einer grundsätzlichen Aș face câteva observații preliminare, dar de altă natură. Din această dezbatere a rezultat impresia că În ceea ce privește crearea de societăți comerciale cu asociat unic, avem dintr-o dată un uh, panaceu pentru a rezolva problema șomajului în Europa. Sunt oameni care nu au un loc de muncă și situația lor este de-a dreptul periculoasă. Și din acest punct de vedere cu societățile comerciale cu asociat unic. Pentru că, pe de o parte, avem o suprareglementare de partea de oferte și apoi avem uh, o, o problematică și cu cererea și riscul este că oamenii rămân și fără loc de muncă, dar și îndatorați din cauza falimentului. Și de aceea eu cred că ar trebui să ne asigurăm de facilitarea autonomiei uh, persoanelor, dar să nu plecăm de la premise greșite. Eu mai degrabă aș spune să avem în vedere normele în vigoare de a deveni uh, persoană autonomă. Sunt anumite praguri care trebuie trecute, sunt anumite verificări care trebuie făcute pentru a vedea dacă un anumit model de afaceri este impozitabil, care, dacă este fezabil, durabil. Deci dacă cineva dorește să devină independent, atunci trebuie să se poată bucura și de această posibilitate. Multe puncte au fost deja enumerate. Eu consider că problema sediului nu a fost exhaustiv clarificată, așa cum ne-a povestit și doamna Regner. Deci, din punctul meu de vedere, lucrurile nu sunt uh, foarte clare, cel puțin nu pe placul nostru celor de la SND. Eu aș vrea o procedură face-to-face -face când e vorba de înregistrarea unei uh, entități comerciale – este un prag important pentru seriozitatea înființării unei companii. Și am rezerve și în ceea ce privește capitalul de un euro de garantare. Iată o sumă care mie mi se pare mult prea mică și cu riscuri foarte mari, chiar și pentru persoanele în cauză. Riscurile sunt mai mari decât șansele, practic, și de aceea, per total, la mine rezervele cântăresc mai mult decât uh, șansele și oportunitățile Uh, așa zis, date de aceste SUPs. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. S-a făcut o solicitare. Comisia să-și prezinte poziția. Domnule Hoyer, vă rog să fiți succint. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că îmi dați această oportunitate. În primul rând vreau să mulțumesc domnului de Grandes Pascual, raportorului, pentru întregul efort și pentru consecvență și disponibilitatea la compromis, pentru că a căutat compromisul uh, la noi, uh, în rând, pe lângă membrii cei mai sceptici din Parlament și am văzut cum uh, nu, convingerea sa nu a slăbit de-a lungul timpului. Am văzut în această după-amiază că discuții în această instituție sunt în continuare greoaie, Chiar și noi evaluăm încă textul, dar vreau să fac câteva comentarii preliminare. Luăm notă de faptul că raportorul a făcut câteva propuneri în așa fel încât să acopere îngrijorările uh, care clar nu au fost tratate în manieră exhaustiv, după cum a rezultat uh, din această după în această după amiază. E vorba de riscul de abuz, pericolul de abuz. Uh, limitarea domeniului de aplicare a, a fost clarificată, la fel și cea cu sediul, uh, la articolul 10, dar mai sunt și alte idei inovatoare, cum ar fi criteriul activității economice care trebuie tratat. E o, un criteriu, cum că o companie care vrea să devină SUP trebuie să facă dovada că timp de un an de zile a avut activitate comercială. Și mai este un alt criteriu care oferă statelor membre prerogative de control și supraveghere, în așa fel încât să dizolve un SUP dacă nu mai există activitate economică. Deci sunt câteva filtre care au fost uh, adăugate. Considerăm de asemenea că raportorul, în pachetul său, ne-a făcut și propuneri de soluții și sperăm ca membrii îngrijorați uh, de anumite portițe problematice, cum ar fi companiile fantomă, să primească asigurările necesare. Sigur, este doar un prim schimb de opinii, dar să nu uităm că poate ne concentrăm prea mult pe 0, nu știu cât la sută fraudă. Să nu uităm că 99% din afaceriștii onești, până la urmă, sunt în regulă și ne-au abordat într-un fel sau altul și ne-au spus că nu n-au o problemă cu asta. Deci mulți, mulți oameni au spus că este un demers important. Am avut uh, o zi digitală, uh, doamna Regner a fost acolo și am fost uluiți de câți tineri antreprenori, de câte uh, companii de tip startup au cerut acest instrument. Avem nevoie de el și de aceea activitatea noastră este atât de importantă. Uh, noi uh, suntem dispuși să cooperăm cu Parlamentul ca să găsim soluții mm, fiabile. Sunt în continuare multe de făcut pentru a transpune totul în practică și, bineînțeles, pentru a acoperi îngrijorările manifestate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! La sfârșit, domnul de Grandes Pascual pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult pentru toate aprecierile. Noi am știut că problema sediului a avut o problemă de trad de fapt a fost o problemă de traducere la sediu, acum însă lucrurile au fost uh, clarificate, e vorba de textul scris și am încredere că și Parlamentul va veni cu propuneri de îmbunătățire pe mai departe. Din păcate, nu avem suficient timp la dispoziție, dar, iată, discuția este interesantă și din alte puncte de vedere. Dacă să avem, de exemplu, o directivă sau un regulament. Comisia a propus o directivă, fiindcă un regulament a eșuat deja. Un, o directivă înseamnă o mai mare marjă de flexibilitate pentru statele membre, care astfel ar putea veni cu măsuri de protecție mai ridicată. V-am prezentat un document de lucru în acest sens și de acolo rezultă clar asta. Am văzut însă că există în continuare dubii, nu regulamentului, da directivei, da flexibilității, însă dubii dacă există capacitatea statelor membre de a crea securitate juridică. Trebuie să încercăm să progresăm. Dar, dragi colegi, este o dezbatere ideologică, e destul de clar pentru mine. O dezbatere ideologică, dată fiind noua situație din Europa. Sunt mari probleme din cauza șomajului structural. Sunt din ce în ce mai mulți roboți, de asemenea, care practic înlocuiesc pe oameni la muncă și sunt uh, anumite tradiții în anumite state membre. Respect asta, dar uh, lucrurile practic sunt depășite și noi trebuie să ținem pasul. Nu merge să ținem cont doar de vechile modele, trebuie să ținem pasul și trebuie să-i avem în vedere pe oamenii tineri care practic își pierd orice speranță la un loc de muncă și încearcă să devină independenți profesional. Și bineînțeles cu anumite riscuri, bineînțeles că nu pot toți să o facă, dar asta este calea, pentru că doar astfel vom crea locuri de muncă pentru uh, cei neangajați. E acum o tânără generație bine pregătită, bine calificată, în așa fel încât uh, să se poată autoangaja. Sigur că sunt micile întreprinderi care spun da aceste propuneri, sunt tinerii care spun da aceste propuneri, dar eu văd că la nivel politic această propunere, în ciuda tuturor eforturilor mele, în ciuda uh, încercării mele de a ține cont de toate îngrijorările legitime, deci la nivel politic, în continuare există o reacție negativă și este foarte greu de găsit în aceste condiții o soluție fezabilă. Astăzi n-am ascultat poziții noi, n-am ascultat argumente noi față de cele de la început. În documentul de lucru însă au fost preluate foarte multe măsuri de siguranță pentru a contracara tocmai riscurile enunțate astăzi și, practic, au fost excluse riscurile astfel. Vrem sau nu vrem până la urmă asta? Eu am pur și simplu uh, dubii cu privire la progres. Pentru că aici văd doar mm, un, o, o, un blocaj în, și, și o închistare în modelele vechi. Nu știu dacă putem progresa astfel. Poate că comisia trebuie să vină încă o dată cu o propunere mai ambițioasă. Nu știu să vină cu un nou model de societate comercială, dar va fi și mai greu. Noi avem nevoie de flexibilitate și subsidiaritate, putem să corectăm ceva acolo, dar dincolo de asta va fi foarte, foarte greu. Deci, domnule președinte, va fi ultimul meu efort, o ultimă sforțare să vedem care sunt atitudinile politice, vom lucra în continuare cu comisia, dar mai apoi urmează o decizie, fiindcă nu putem amâna lucrurile la nesfârșit. Eu vă mulțumesc pentru că mi-ați prețuit eforturile și într-adevăr așa este, am devenit extrem de implicat, dar nu pe criterii personale. Este o propunere a comisiei în cele din urmă și trebuie să o tratăm cu maximă seriozitate. Am avut nădejdea însă că vom găsi cel mai mic numitor comun. Însă, iată, astăzi n-am ascultat argumente noi, am mari dubii, n-am văzut uh, disponibilități noi, Um, asta este situația, este foarte, foarte greu. Mulțumesc tuturor pentru obiecțiile înaintate. Eu n-am, obiec n-am ascultat astăzi obiecții noi, ci Mesajul, de exemplu, din Suedia a fost că sunt mari probleme cu abuzul și cu terorismul. Cu tot respectul mie, nu nu mi se pare că e de bun timp să spui așa ceva. E pur și simplu neadevărat. Aici nu înseamnă că se creează mai puțină siguranță. Sigur că există întotdeauna riscuri, însă aici am inclus destule măsuri de siguranță. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc comisiei. Am uh, ascultat mesajele de astăzi, am ascultat uh, întrebările formulate. Joi ne vom întâlni din nou, după care vom lua o decizie ca să vedem dacă vom continua pe cale obișnuită cu un raport sau dacă nu cumva spunem comisiei că am luat o decizie, o altă decizie, pentru ca la un moment dat să ne trimită comisia o altă propunere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Dragi colegi, am închis acest subiect. Dragi colegi, după cum am anunțat azi dimineață, urmează punctele 16 și 17, după care aș propune să amânăm punctele 14 și 15, pentru că trebuie să începem reuniunea cu ușile închise. Știți că sunt cazuri de ridicare a imunității. That has to be uh, dealt with today and in... Trebuie obligatoriu să ne ocupăm de cazurile de imunitate ca să nu întârziem niciun pic. Vă rog frumos să faceți liniște pe hol. Uh, thank you. Uh, points 16 and... Punctele 16 și 17 se referă la ratificarea aderării de către statele membre în numele Uniunii Europene a protocolului din 2010 Thank you very much for silence. Mulțumesc foarte mult. Vă rog să faceți liniște. Deci, Singura diferență dintre punctele 16 și 17 este că unul se referă la cooperarea judiciară în materie civilă, iar celălalt se referă la același protocol cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă. Aceasta, deci, este singura diferență între cele două puncte pe care le abordăm acum împreună. Protocolul acesta, privitoare la răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, a fost însoțit de amendamentele necesare pentru a răspunde problemelor identificate în Convenția privitoare la transportul pe mare al substanțelor nocive și periculoase din 1996. În absența unei organizații, unei clauze a organizației regionale în uh, protocol și în textul convenției, statele membre trebuie să încheie în numele Uniunii Europene această convenție și nu o pot face decât după autorizarea de către Consiliu și consimțământul Parlamentului European. La propunerea Comisiei, potrivit articolului 218 alineatul 6 litera A din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Ca urmare, Consiliul a solicitat Parlamentului European să își dea acordul pe marginea propunerii de decizie a Consiliului din decembrie 2010. Dar versiunile celor două decizii adoptate de Consiliu se îndepărtează într-o măsură considerabilă de propunerile inițiale ale Comisiei în următoarele din următoarele puncte de vedere. În ceea ce privește competența exclusivă în baza articolului 3 alineatul 2 din Tratatul privind funcționarea Uniunii și ținând seama de suprapunerile în domeniul de aplicare între Convenție și directiva privind răspunderea în domeniul mediului. În al doilea rând, ținând seama de necesitatea unui calendar fix pentru ratificarea protocolului din 2010, pentru a se asigura o punere în aplicare uniformă a acestuia, precum și un uh, precum și condiții egale pentru, toat, pentru toți actorii și pentru evitarea unor câștiguri necuvenite prin uh, amânarea ratificării. Apoi, din punctul de vedere al bazei legale adecvate, cu, exclu- cu excluderea aspectelor legată uh, legate de materia civilă, adică articolul 1.2 din uh, tratat, dispoziția privitoare la răspunderea de mediu sau articolului 100 alinatul 2, dispoziție privitoare la transporturi, împreună cu articolul 218, alinatul 6 din TFUE. De asemenea, procedura legislativă ordinară se aplică în ambele articole, 100 alinatul 2 și 192 din Tratatul privind funcționarea Uniunii, Comisia pentru Afaceri Juridice și raportorul permanent, domnul Axel Forst, examina, în baza articolului 39 din regulamentul de procedură, caracterul adecvat sau nu al modificării bazei legale a propunerii de decizie a Consiliului 1306 15. Iar acum voi da cuvântul pe rând Comisiei și apoi Consiliului pentru a ne face prezentări succinte și insist asupra termenului succint ale acestei chestiuni. Mai întâi dau cuvântul Comisiei. Thank you, Chairman. I'll be brief, yes. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint. Într-adevăr, ați rezumat cele trei puncte de dezacord între Comisie și Consiliu. Corect. Unul dintre ele se referă doar la propunere, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă. Voi începe deci cu acesta în materie de schimbare a bazei juridice de la articolul 192 192 2 din tratat privind funcționarea Uniunii Europene, ignoră un aspect cheie din acest protocol din 2010. Principiul este inclus în tratat la articolul 191 alinatul 2, după cum știți, și în baza articolului 192, Uniunea a adoptat reguli care dau efect acestui principiu, respectiv răspunderea de mediu, și anume directiva privind răspunderea de mediu 2014 pe 35. Articolul 100, um, alinatul 2, dacă ar fi baza juridică, atunci s-ar ignora tocmai uh, ceea ce conține protocolul și s-ar lega de problema răspunderii în caz de poluare marină la transportul de substanțe periculoase și nocive pe mare. După cum știți, jurisprudența Curții Europene de Justiție susține ideea că analizând obiectivele și conținutul instrumentului în discuție, ă, alegerea, alegerea bazei juridice nu este cea corectă și din acest motiv Comisia la rândul său se opune deciziei Consiliului în acest punct de vedere. Iar în ce privește competența exclusivă, Îngrijorările comisiei se pot rezuma în felul următor. Alocarea regulilor, afectarea regulilor Uniunii Europene în baza Convenției este foarte mare și nu se poate limita doar la părți ale acesteia. Principiul uniformității dreptului european și al necesității susțin și ele prin poziția Comisiei, iar la articolul 2 alinatul 2 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se spune că statele membre nu își pot exercita competența decât în măsura în care nu are Uniunea Europeană competență în domeniul respectiv sau când Uniunea Europeană a hotărât să înceteze exercitarea propriei competențe. În cazul acesta nu se aplică niciuna dintre cele două condiții. În lumina răspunde directivei privind răspunderea de mediu și exceptărilor din acea directivă, deci competența Uniunii Europene se menține în materie de, în ceea ce privește protocolul din 2010 potrivit tratatelor. Mai la obiect, nu suntem de acord cu schimbarea articolului 2 alinatul 1 din propunerea de text, potrivit căruia obligația de ratificare și aderare la protocol este schimbată dintr-o obligație de rezultat într-o obligație de cel mai bun efort. Obligația de rezultat este singura formulare compatibilă cu articolul 4 alineatul 3 din tratatul privind Uniunea Europeană, în ce privește obligația de o uh, cooperare sinceră, potrivit căruia statele membre trebuie, printre altele, și acesta este un citat, să ia toate măsurile necesare, generale sau particulare, pentru a asigura aplicarea obligației, îndeplinirea obligațiilor și curs din tratate sau ce rezultă din actele instituțiilor Uniunii Europene. Și acum aș dori să închei spunând un element de natură practică, vorbind de un element de natură practică pe care nu putem ignora, abordarea unei ratificări uniforme într-un termen fix susține un, um, condiții egale între uh, operatorii economici din Uniunea, agenții economici din Uniunea Europeană care ar fi afectați de această convenție modificată prin protocol. În cazul în care s-ar ratifica numai de către anumite state membre protocolul și convenția, în timp ce celelalte ar continua să aplice directiva privind uh, răspunderea pentru mediu, atunci armatorii ar face obiectul a cel puțin două uh, regimuri diferite de răspundere juridică, ceea ce contravine de alminter chiar obiectivelor convenției și contravine aplicării Uniunii, legislației Uniunii Europene în sine. S-ar afecta de asemenea certitudinea juridică pentru victimele, pentru pagub, victimele pagubelor ce ar decurge din aplicarea convenției, iar Comisia nu este de acord cu astfel de abordare fragmentată în ceea ce privește răspunderea pentru uh, poluare marină, în baza nici a Convenției, nici a dreptului Uniunii Europene. As the Council. Thank you. Mulțumesc, uh, Consiliul. Mulțumesc, protocolul este important pentru a se desăvârși cadrul internațional uh, uh în materie de compensare și răspundere pentru vătămările aduse persoanelor, proprietăților și mediului la transportarea de substanțe periculoase și nocive. Mai multe state membre sunt gata să uh, ratifice protocolul și astfel primesc și astfel autorizarea ca ele să facă acest lucru este fundamentală. Și am să mă refer acum la câteva aspecte concrete. Mai întâi, temeiul juridic, Consiliul propune modificarea temeiului juridic de la mediu la transporturi, pentru a reflecta faptul că protocolul vizează numai vătămările, nu, vă, nu, nu se referă doar la uh, pagubele produse de uh, poluare, ci uh, și problemele legate de vătămare fizică, de incendii sau de alte mm, probleme și aceste lucruri nu ar modifica efectele propunerii. În ce privește competența exclusivă, decizia comună a Parlamentului și Consiliului vizând la uh, eliminarea uh, pagubelor pe care le cauzează diferitele activități, printre care și uh, uh, transportul de bunuri periculoase pe mare, nu vizează mm, problemele legate de uh, incendii sau de vătămare corporală și așa mai departe. Nu se acoperă așadar uh, nici compensațiile care ar uh, trebui să rezulte de pe urma acestor pagube. Prin urmare, cele două uh, elemente se suprapun, dar nu uh, se identifică una cu cealaltă. De aceea, Consiliul consideră că Convenția și protocolul nu ar afecta regulile comune. În ce privește decizia Consiliului, un aspect legat de cooperarea judiciară în materie civilă, Consiliul consideră că articolele 37, 41 și 42, capitolul 4 din protocolul uh, NHS, nu intră sub incidența competenței exclusive a Uniunii Europene. Prin urmare, Consiliul a fost de acord că trimiterile la aceste articole, care sunt doar secundare față de dispozitivele princip dispozițiile principale din text să fie eliminate din propunere. Cât privește calendarul fix pentru ratificare, Consiliul nu poate accepta uh, obligația de ratificare într-un termen fix, așa cum propune Comisia. Flexibilitatea legată de aceste termene este necesară, în special pentru că ar permite statelor membre care doresc să ratifice protocolul în ar permite să facă acest lucru cât se poate de rapid, fără a fi Uh, ținute în urmă de statele membre care au nevoie de mai mult timp. Dar Consiliul are o înțelegere amplă și consideră că statele membre trebuie să facă tot ce se poate pentru aderarea la protocolul acesta cât mai curând. Uh, thank you very much. Uh, I do not see any request for the floor, so with your permission... Mulțumesc foarte mult. Cine dorește să intervină, dar înainte de asta voi da domnului Axel Fost cuvântul raportorul permanent pentru a ne spune punctul său de vedere înainte de a continua uh, subiectul. Dacă nu se opune nimeni, cu permisiunea dumneavoastră, Vă propun să amânăm punctele 14 și 15 și să trecem la reuniunea în camera fără întârziere. Deci, vă rog pe toți cei care nu aveți uh, uh, autorizarea de a rămâne în